So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs Committee. Doamnelor și domnilor, bun venit. Îmi cer scuze că începem cu o întârziere de 10 minute, dar avem oaspeți din partea uh, Knesetului din uh, Israel. Deci ne vom întâlni la ora Patru cu ei va trebui să trecem până atunci uh, de câteva puncte de pe ordinea de zi. Nu am uh, la punctul 2 uh, comunicări din partea președintelui până în clipa de față. Punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 28 iunie. Dacă nu veți avea obiecții până la finele întâlnirii, le considerăm uh, adoptate. Punctul 4. Prezentarea generală a negocierilor privind acordul cadru instituțional Uniunea Europeană-Elveția. Avem doi oaspeți pe care doresc să-i salut. Uh, Roberto Panzeretti este unul din uh, oaspeți, secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Parlamentului din Elveția și de asemenea un uh, uh, oaspete din uh, partea Serviciului European de relații internaționale. Câteva observații din punctul meu de vedere după patru ani de negocieri. Uh, Uh, acordul dintre Uniunea Europeană și uh, Federația Helvetică sperăm să poată fi finalizat. A existat o vizită în noiembrie anul trecut în Elveția. Avem și mâine o uh, întâlnire la Bruxelles, negocieri de ordin tehnic și sper să fie finalizate negocierile cât de curând. După ce vom încheia aceste negocieri tehnice, vom uh, putea uh, trece la uh, un alt context. Va exista însă în Elveția un referendum pe marginea acestui articol. Îi dau însă acum cuvântul lui Cristian Lefner și după aceea Uh, oaspetelui nostru pentru intervenții între 8 și 10 minute pentru a putea permite și colegilor după aceea să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această ocazie. Au trecut aproximativ un an și jumătate de când m-am întâlnit uh, cu uh, membrii comisiei dumneavoastră pentru a vă informa despre stadiul negocierilor relațiilor dintre Uniunea Europeană și Elveția. Era o perioadă dificilă pentru că discutăm um, despre un document privind migrația în masă. Acesta era un context dificil în acel moment dar relația încă trebuie să fie consolidată pentru că trebuie să ținem seama de realitățile la fața locului din punct de vedere politic, economic, social. Deci putem spune că am schițat cadrul relațiilor pentru viitor. Acest lucru am reușit să-l finalizăm, dar pe de altă parte, sigur că trebuie să finalizăm acordul cât mai uh, repede cu putință. Vreau să vă vorbesc despre importanța acestor relații. Din punct de vedere economic, uh, Elveția este cel de-al treilea partener economic uh, important. Uniunea Europeană are din acest punct de vedere relații strânse și în ce privește investițiile avem 40% din valoarea creată în Elveția care se datorează relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. De asemenea, ă, avem peste 5% ă, cetățeni europeni care trăiesc în Elveția. Deci, ă, într-un fel, Elveția este parțial integrată în piața internă europeană. De asemenea, însă, în ce privește managementul granițelor, și prevederile spațiului Schengen, Elveția îndeplinește achiul european și uh, contribuie și beneficiază de fondurile europene în acest domeniu. În relația Uniunea Europeană-Elveția există o cooperare intensă în multe alte domenii, educație, transport, schimbări climatice, politici de mediu. Deci, suntem parteneri care ne susținem în multe domenii, inclusiv în ce privește relațiile multilaterale privind combaterea schimbărilor climatice, combaterea sărăciei, îndeplinirea agendei pentru 2030 în ce privește dezvoltarea durabilă. Dialogul politic uh, continuă uh, și între reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă și ai uh, Elveției. Există o serie întreagă de acorduri ad hoc în ce privește misiunile de stabilitate și de pace. Colaborăm și în zona Kosovo și în misiunea din Mali. Există însă și uh, un respect pentru deciziile uh, Națiunilor Unite pe care uh, Elveția le susține și din acest punct de vedere avem un parteneriat solid. Pe de altă parte, este nevoie de un cadru instituțional mai puternic inclusiv în ce privește participarea și implicarea uh, Elveției în uh, activitățile pieței interne. Un acord uh, ca cel pe care îl prezumăm ar consolida relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Elveția, ar crea și certitudini juridice pentru toți actorii trebuie să ne gândim că acolo unde mecanismele încă um, nu există, uh, se uh, pot uh, prelua prevederi ale achiului european de către Elveția pentru finalizarea uh, unor activități viitoare. De asemenea, trebuie să stabilim mecanisme de aplanare a conflictelor, de rezolvare a unor dispute economice în relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția. Președintele Juncker, în cadrul vizitei sale la Berna în noiembrie anul trecut, din acest punct de vedere, a făcut propuneri legate de instanțe de arbitraj. Vor exista judecători și din părți terțe care să analizeze legislația europeană și, ă, de asemenea, vor încerca să rezolve hm, niște reglementări care să devină obligatorii pentru a putea să fie ă, judecate și în Curtea Europeană de Justiție. Acești judecători ă, de arbitraj în domeniul litigilor ar putea să aibă o asemenea contribuție. Trebuie ca uh, pe plan uh, politic să existe un comitet comun de acțiune și după negocierile avute în anul 2017 am parcurs toate punctele care se aflau deschise pe ordinea de zi. Acum este nevoie de o analiză politică și cred că finalizarea este posibilă în uh, câteva sesiuni pe plan um, înalt uh, al negociatorilor, inclusiv în ce privește prevederile legate de ajutoare de stat. Uh, există un acord încă din 1999 Uniunea Europeană a demonstrat că nu vom putea Uh, acceptă acordul cadru fără a avea precizări în legătură cu ajutoarele uh, de uh, stat în anumite domenii în care Elveția este activă um, în plan european. De asemenea, o directivă privind libertatea de mișcare trebuie să stabilim că nu va exista din partea Elveției niciun fel de discriminare pentru actori europeni. Trebuie să nu fie posibil dumpingul social pentru prestatorii de servicii. În ce privește libera circulație, trebuie ca cetățenii și operatorii economici să se bucure de toate condițiile de acțiune pe piața comună va trebui să găsim din acest punct de vedere poziții comune, nu doar în ce privește rezolvarea uh, litigiilor, dar și în multe alte domenii, uh, pentru că există și unele acorduri sectoriale uh, în domeniul electricității, de pildă, există încă uh, prevederi ale unor acorduri din 1972 care trebuie să fie modernizate, adoptate uh, în mod asemănător cu acordul încheiat de Uniunea Europeană cu Canada, de pildă. Deci încheierea negocierilor cred că este posibilă, dar în clipa de față este nevoie de o decizie politică. Din punct de vedere tehnic și juridic, lucrurile sunt realizabile. Dar așa cum a spus și președintele Juncker, timpul presează și trebuie să valorificăm această fereastră de oportunitate existentă în clipa de față. Noi suntem dispuși să facem toate eforturile pentru ca acest deziderat să devină posibil. Dar ă, vă amintesc că nu este vorba doar de un acord, este un acord cadru ă, crucial. Va trebui să Ehm, ne gândim la toate elementele pieței comune, trebuie să consolidăm o abordare bilaterală, pentru că altfel avantajele de care Elveția se bucură astăzi ar putea progresiv să fie pierdute. Deci, eh, în clipa de față, ehm, Uniunea Europeană încheie noi acorduri cu noi parteneri, inclusiv în ce privește piața unică digitală. Trebuie să um, în, uh, acoperim toate golurile care există încă în reglementările relațiilor dintre Uniunea Europeană și Elveția din acest punct de vedere, pentru ca acordul uh, cadru să creeze certitudini juridice pentru cooperarea noastră, pentru um, operatorii și cetățenii din Uniunea Europeană și din Elveția. Trebuie să uh, creăm condiții pentru rezolvarea rapidă a uh, tuturor uh, problemelor care apar în relațiile noastre și cred că relațiile se vor bucura de o dinamică echitabilă și puternică în dezvoltarea pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Cristian Lefner și dau cuvântul acum domnului Balțăretti și uh, puteți alege limba în care doriți să vă exprimați. Mulțumesc, o să vorbesc în franceză. O să-i mulțumesc mai întâi domnului Cristian Lefler pentru prezentare. Aș fi putut să scriu chiar și eu, dar am câteva puncte la care o să revin ce a spus domnul Leffler corespunde în mare măsură cu ce aș fi putut spune și eu. O să trec peste cifrele importanței <clears throat> relației bilaterale, cifrele au fost deja menționate. Pentru dețin precedă existența Uniunii Europene, cu siguranță suntem state europene, și avem relații deosebit de intense cu Uniunea Europeană în comparație cu alte entități de pe planetă, dar și mai importante sunt relațiile cu țările învecinate, Germania, Italia, Franța, Austria. Vecini, țări, prietene cu care de sute de ani avem relații foarte importante. De exemplu, relațiile noastre economice cu vecini sau cu state, cu landuri din Germania sunt la fel de mari și de importante ca și cele cu Japonia sau cu SUA. În uh, cursul istoriei am dezvoltat o industrie foarte implicată cu regiunile de frontieră. În Elveția și vorbim cele trei limbi ale vecinilor. Există acest țesut de relații culturale și sociale care trec dincolo de aspectele pur economice și e vorba de a păstra aceste relații, de a menține și dezvolta relațiile. Domnule Flair a menționat efortul pe care îl depunem de mult timp pentru a ajunge la o nouă structură a relației instituționale între Uniunea Europeană și Elveția înainte de asta și după ce poporul elvețian în decembrie 92 a refuzat apartenența la spațiul economic european. Am avut diverse parteneriate economice care au permis economiei și cetățenilor noștri să se dezvolte, să traverseze frontierele care au devenit extrem de permeabile. Elveția e un stat asociat la sistemul Schengen și Dublin. Elveția a încheiat aceste acorduri cu Uniunea Europeană, <clears throat> fiind interesul Elveției să le încheie, dar și Uniunea Europeană le-a încheiat pentru că e și în interesul Uniunii. Sunt acorduri bilaterale care funcționează și acorduri care au permis uh, o dezvoltare remarcabilă pe continentul european între țara noastră și Uniune de-a lungul anilor. <clears throat> Acum e vorba de o sistematizare a acestor elemente într-o primă etapă în ce privește acordurile de acces la piețe, de a da un cadru pentru aceste acorduri, pentru ca, pe de-o parte, să poată să continue să funcționeze chiar mai bine dacă se poate, într-o manieră mai modernă și mai eficace și, pe de altă parte, acest cadru trebuie să permită dezvoltarea și în alte domenii. De exemplu, negociem și un acord în legătură cu electricitatea, cu accesul Elveției la piața electricității din Uniunea Europeană și viceversa. Nu o să intru în amănuntele negocierii. Domnul Cristian Lefler a reamintit punctele esențiale. O să mă refer la două aspecte. Primul, tot ce se referă la libera circulație a oamenilor. E adevărat că de la început Elveția a avut o poziție extrem de prudentă în materie de libertate de circulație a persoanelor. Din cauza poziției noastre geografice, toată lumea poate să înțeleagă o țară mică cu o economie extrem de deschisă, cu o facilitate de schimburi deosebită, dar o țară relativ mică, amplasată între țări foarte mari și importante, o astfel de țară cum e țara noastră, cu un nivel de salarizare și protecție socială extrem de dezvoltate și, prin urmare, a fost supusă unei presiuni migratorii foarte mari, nota bene, presiune migratorie un lucru foarte bun pentru economia noastră în măsura în care această presiune migratorie a permis să dobândim capacități și cunoștință din țările învecinate, în special din Uniunea Europeană în general, de care duceam lipsă pe piață. Deci această libertate de circulație a fost abordată de Elveția de la început cu prudență, din motive ușor de înțeles, dar în același timp a contribuit minunat la dezvoltarea economică a țării noastre. În prezent e vorba de a păstra acest element, această deschidere și libertate de circulație, dar în același timp e vorba pentru noi de a păstra în vigoare măsurile adoptate de noi pentru a apăra pe lucrători, pentru a evita dumpingul social și salarial, pentru a face în așa fel încât această piață a muncii să continue să se dezvolte într-un mod care să permită nu doar economiei să se dezvolte, ci și lucrătorilor să fie respectați, să fie angajați în condiții acceptabile. Iată un aspect de discuție între noi în prezent, care a fost facilitat clar de adoptarea recentă a directivei cu privire la lucrătorii detașați și directiva de punere în aplicare care ambele reprezintă un cadru al Uniunii Europene, un cadru pe care îl considerăm care apropie de nivelul de protecție pe care îl avem în Elveția. Era un aspect important pe care vreau să subliniez. Celălalt aspect, cu privire la ajutoarele de stat, amintit de Cristian Leclerc, ce vrem noi în acordul instituțional, e un cadru și dispoziții care să clarifice nevoia de ambele părți ale frontierei când se încheie acorduri în care e important domeniul ajutoarelor de stat să clarifice principii și proceduri de cooperare între autorități, elemente de transparență, elemente esențiale cu care piața integrată nu poate funcționa în lipsa lor. Pentru noi, cu toate acestea, dispozițiile specifice care se referă la ajutoarea de stat trebuie să figureze în acordurile sectoriale. Aici mai sunt eforturi de făcut, dar în fond, cred că suntem gata să o facem și suntem de acord. Apoi, un lucru pe care încă nu l-am discutat până în prezent e o atmosferă implicată. Nu o să vă ascund că în Elveția deciziile Comisiei Europene din decembrie 2017 de a limita recunoașterea bursei elvețiene, decizia MIFIR 23, cu atât mai mult cu cât existau condițiile de a fi recunoscută, a stănit uh, o anumită iritare, pentru că decizia a venit când guvernul încerca să facă să avanseze procesul de negocieri și în legătură cu acordul interinstituțional. În plus, această decizie limitată la un an acum e pusă sub semnul întrebării în ansamblu de către Uniunea Europeană care ne spune e un progres tangibil în negocierea instituțională. Puteți pleca de la ideea că bursa elvețiană nu va fi recunoscută ca bursă echivalentă la sfârșitul anului. Nu e un cadru foarte agreabil de conlucrare. Pot să-mi dau seama că există niște mijloace sau medii politice care s-au implicat pentru un subiect important politic, dar de fapt subiectul e tehnic, dar evident că dacă spre sfârșitul anului această recunoaștere nu e acordată în baza criteriilor diferite de cele obiective, cred că va fi o problemă. Pe de altă parte, și asta ar fi mai degrabă o veste bună, guvernul nostru a hotărât săptămâna trecută să transmită Parlamentului cerere de credit de 1,3 miliarde drept contribuția Elveției la efortul social și economic al țărilor Uniunii Europene. Această sumă de 1,3 miliarde se includ 200 de milioane pentru domenii legate de migrație și în țări precum Italia și Grecia, care nu sunt țări sau nu mai sunt țări uh, care beneficiază de politica de coeziune a UE. În rezumat, să încerc să vă spun, avem cu siguranță un interes de a menține relația pe care o avem cu Uniunea Europeană, de departe relație esențială pentru Elveția, o relație nu doar esențială pe plan economic, ci și, dacă mă gândesc la viziunea lumii, o viziune comună, avem aceleași valori, statul de drept, democrația, guvernanța. Elveția <clears throat> este o țară la fel de europeană ca și țările membre ale Uniunii Europene. Avem interesul de a face asta, interesul de a încheia un acord instituțional care să fie un acord bun, să dea o nouă bază aceste relații contractuale și relații juridice. Avem niște puncte concrete pe care avem să insistăm, sunt discuțiile pe care le avem în prezent. De când mă ocup direct de negocieri din luna martie, Cred că am reușit întotdeauna să ajungem la o soluție bună la fiecare problemă care s-a pus. Acum se ajunge la sfârșitul discuției. Deci o parte mai dificilă și e normal, așa e întotdeauna la negocieri. Vom face în spiritul cooperării, căutând ce ne unește și nu ce ne divizează. Și o să închei pe această notă. Situația din Elveția e foarte diferită de situația din alte țări, din statele membre. Cum e unul care vrea să iasă? Noi nu vrem deloc un divorț, din potriva vrem să consolidăm foarte mult acest parteneriat pe care îl avem de ani și ani încoace dar că Uniunea Europeană vrea să facă asta în condiții care țin cont de interesele sale și Elveția vrea să facă în condiții care să permită să respecte interesele Elveției și vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you to both... Le mulțumesc ambel, ambilor invitați. Domnule, mulțumesc domnului Banțonetti că nu are de gând să divorțeze de Uniunea Europeană. Asta ne-ar mai lipsi. Am auzit, iată, ambele opinii. Acum voi da cuvântul înainte de toate președintelui delegației de a, a Parlamentului European. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc, da, sunt uh, președintele delegației. Am urmărit cu mare atenție legăturile cu Elveția din ultima vreme. În iunie și iulie am avut întrunirea noastră parlamentară anuală iar cu câteva săptămâni în urmă am avut o misiune comună AFET la Berna. Este foarte bine că avem această întrunire cu șefii negocierilor. Clar ne aflăm la finele acestor negocieri și sper că în curând vom putea uh, încheia cu succes aceste negocieri negocieri care au trenat mult prea mult timp din mai 2014 până acum. Din presă am înțeles că situația este critică întru totul în privirea acestor negocieri și că elvețienii nu dau dovadă de prea multă flexibilitate în ceea ce privește punctele roșii ale negocierilor. Există și un plan B Sper din inimă să ajungem la un rezultat uh, bun pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Dorman. Am trei înscrieri la cuvânt, Andreea Schwab, Ana Gomes și Charles Stanock. Helmut Scholz, din partea GUE. Mai dorește cineva să ia cuvântul? suntem cam în întârziere, așa că vă rog să nu interveniți mai mult de două minute, astfel încât să avem uh, timp și pentru răspunsuri. Andreea Șvarț. Stima. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile bilaterale între Uniunea Europeană și Elveția nu este doar un subiect de politică externă, ci și un subiect cu uh, imp importanță economică. Deci eu mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute și din acest punct de vedere. Aș dori să-l întreb pe domnul Leffler dacă ehm, Uniunea Europeană a făcut și concesii Elveției în cadrul negocierilor. Această instanță de arbitraj nu depășește cu mult ceea ce era planificat inițial, pentru că este vorba de fapt de respectarea eh, unui drept european pentru care competențe au doar judecătorii europeni. În al doilea rând, domnul Balzaretti, Directiva detașării lucrătorilor a fost schimbată în Europa, a fost modificată. Elveția este o țară liberală, dar uh, uh, Uniunea Europeană în clipa de față are o uh, directivă care este mult mai liberală în ce privește detașarea lucrătorilor decât Elveția. De fapt, Elveția trebuie să fie o țară cu model de democrație. Nu uh, ar fi uh, interesată să accepte această rezoluție, pentru că, sigur, trebuie să existe un control dur, dar trebuie să fim deschiși și serviciilor din uh, statele membre europene. După aceea, știu că ă, dreptul european a liberalizat asigurările în ce privește incendiile de clădire. În Elveția, ă, din acest punct de vedere, ă, lucrurile sunt altfel reglementate. Mulțumesc, Andreea Schwab. Din partea grupului și de Ana Gomes, două minute. I would like... Uh, am o întrebare pentru domnul Leffler. Și apoi aș, m-ar interesa și observațiile invitatului nostru din Elveția. Recomandările Parlamentului European din raportul Panama Papers, care vizau Elveția, pentru că e un capitol care arată cu degetul Elveția, clar, în Panama Papers, și în ceea ce privește combaterea fraudei și evaziunii fiscale și a spălării de bani? Ei bine, cu ce fel de ochi au fost privite aceste recomandări în decursul negocierilor aflate în curs cu Elveția? Am putut vedea că, în ciuda faptului că Elveția a aderat la abolirea secretului bancar, la urma urmei reiese clar că în, um, continuă în continuare secretul bancar la nivelul băncilor. Evaziunea fiscală nu este um, infracțiune penală în Elveția, ceea ce ne pune și nouă bețe în roate în, uh, diferitele cantoane elvețiene există strategii diferite din punct de vedere al taxelor și impozitelor și acest lucru ne îngrijorează. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat la Zurich de curând. Mulți uh, infractori își uh, ascund banii în Elveția am avut uh, discuții cu colegi parlamentari din Elveția care au spus că au existat încercări de a reglementa în această privință, însă ele au fost combătute aprig și nu s-a ajuns la niciun rezultat. Și apoi mai este și problema avertizorilor de integritate care se află în foarte mare pericol în Elveția toate aceste elemente trebuie neapărat uh, reglementate și prin intermediul unui uh, eventual acord între UE și Elveția. Mulțumesc, Charles Stenock, ECR. Mulțumesc. Ana nu a vorbit despre campione d'Italia. Grupul uh, meu sprijină acest acord, însă dacă ar fi să sar, să sar doi ani în viitor, să zicem undeva în octombrie 2020, acolo și uh, genul de declarații ale domnului Leffler să fie exact ca cele um, ale negociatorilor UE uh, Regatul Unit. Cei care au uh, tot uh, combătut pentru Brexit uh, și-au îndreptat atenția către Elveția, însă și-au dat seama că asta ar însemna și libertate de mișcare, uh, care evident nu este pe plac partizanilor Brexitului. Dar, pe de altă parte, s-a trecut cu vederea și rezultatele unui uh, referendum în Elveția. Și apoi uh, aveți și un sistem de locuri de muncă pentru localnici. Mă întreb dacă s-ar putea aplica așa ceva și în Regatul Unit. Ori în Regatul Unit, tocmai ce s-a anunțat la nivel înalt, cum că cetățenii uh, europeni și nici cei elvețieni nu vor beneficia de astfel de uh, dispoziții după Brexit. Și apoi să nu uh, uităm cât plătește Elveția față de Norvegia pentru a face parte din EA. Și apoi și chestiunea ajutoarelor de stat este una foarte importantă și regulile legate de ajutoarele de stat, care cu siguranță vor fi stabilite prin intermediul acestui acord. Mulțumesc, Charles Stanock. Alte înscrieri la cuvânt nu mai sunt, așa că are cuvântul domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Trei uh, întrebări uh, care să completeze întrebările adresate deja de colegii mei. Dacă ne uităm la sondajele din Elveția și activitatea anumitor uh, partide din Elveția, se nasc unele întrebări în sensul că se face o mobilizare în sensul că acest acord cadru ar merge prea departe și Uniunea Europeană încearcă să ne impună anumite viziuni. În ce măsură considerați dumneavoastră că dezbaterea internă din Elveția se desfășoară în spiritul dorinței de a avea o cooperare pe termen lung în condiții realiste? Uh, Uh, cât de pragmatic se acționează din acest punct de vedere. Cea de-a doua întrebare. Germania este un exportator uh, important pentru Elveția. Întrebarea mea este dacă un acord cadru ar uh, avea vreun efect asupra producției de armament sau nu. Și la sfârșitul săptămânii presa din Elveția a făcut uh, trimitere la situația complicată din 1992-93 în ce privește uh, soliditatea francului elvețian, în ce măsură problemele uh, valutare, raportul dintre euro și francul elvețian ar putea să aibă un efect asupra pieței locurilor de muncă și a relațiilor economice. Mulțumesc și eu doresc să adresez o întrebare finală. Uh, și are de-a face cu calendarul. Vreau să înțeleg, pentru că tocmai aici ați spus că ați stabilit uh, țintul de încheiere a negocierilor uh, în curând și Consiliul și Parlamentul, uh, acordul din partea acestor ar mai dura încă două luni, însă s-ar părea că ratificarea s-ar putea face înainte de 2020 din, de către toate părțile. Rămâne de văzut însă dacă Consiliul va mai dori să obțină acordul din partea, consimțământul Parlamentului în mandatul actual sau nu. Ar fi interesant de știut. Aveți, două minute la dis- aveți 5 minute la dispoziție fiecare, cine dorește să înceapă. Întâi, invitații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Oricum nu voi reuși să răspund tuturor întrebărilor, pentru că multe dintre ele erau adresate clar Uniunii Europene. Domnule Dorman, Cred că am dat dovadă de, flexibilitatea în măs- de flexibilitate în măsura în care puteam să o facem. Până la urmă, fiecare din părțile lansate în nego- negociere dispune de un mandat clar, uh, cu unele linii roșii și am încercat să ajungem la un rezultat în funcție de acest lucru, dar mandatul de negociere este expresia cunoașterii de către noi a realităților noastre naționale sau europene. Deci știm ce putem face și um, ce nu putem face. Nu cred că e momentul să vorbim despre planul B. Planul A este încă în vigoare și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi soluțiile care se impun. Și în ceea ce privește libertatea de circulație și ajutoarele de stat, toate aceste elemente vor fi vizate. Domnul Schwalb? Äh, Cred că prin uh, noua directivă de detașare a lucrătorilor uh, s-au apropiat cele două poziții juridice. Și asta are legătură și cu valutele, cu forța francului elvețian, cu particularitățile pieței muncii în Elveția, pentru că noi încă suntem de părere că ar trebui să mai avem unele măsuri de precauție. Legislația noastră a fost adoptată în anul 2003-2004 și, de fapt, țineam seama de mm, prima ă, directivă de detașare a lucrătorilor din partea Uniunii Europene pe care am transpus-o în practică. Situația s-a schimbat puțin și este pentru noi o obligație dacă ă, vor fi protejate salariile la nivelul lor actual. Cum să facem acest lucru? asta trebuie să discutăm. Și poate ar mai fi un mic element în legătură cu uh, dreptul aplicabil. Uh, în uh, acordul de integrare, noi preluăm, de fapt, uh, legislație europeană ca o legislație aplicabilă în cadrul acordului respectiv. Aceasta este o particularitate pe care trebuie să o avem în vedere. Uh, prin uh, finalizarea acordului de integrare nu înseamnă că noi devenim stat membru al Uniunii Europene, rămânem un stat în afara Uniunii Europene. Tocmai de aceea trebuie să avem asemenea instanțe de arbitraj. Deci dreptul uh, aplicabil va fi cel uh, prevăzut în cadrul acordului un răspuns și uh, în completarea lui Cristian Leffler, dar voi trece la franceză. Către doamna Gomes, în privința recomandărilor Parlamentului European, ca orice fel de recomandări din partea oricărui parlament la nivel mondial, pentru noi reprezintă o sursă de drept importantă, un izvor de drept important, soft law, și vom ține seama de aceste recomandări. Țin să vă um, liniștesc că nu le trecem nici de cum cu vederea. Poate n-am înțeles eu bine, însă evaziunea fiscală în Elveția, eu vă asigur, este infracțiune și asta nu de azi de ieri, ci de multă vreme. Eu chiar nu vă sfătuiesc să veniți în Elveția și să încercați să trageți fiscul în piept, pentru că veți avea foarte mult de suferit. În privința cantoanelor, da, există sisteme fiscale diferite ca și în Uniunea Europeană, unde statele au sisteme diferite de impozitare. Trebuie să se facă față și concurenței economice și să se țină seama și de forța economică și fiscală a fiecăruia. Dar noi, în Confederația Elvetică, avem o lege la nivel federal care stabilește um, normele generale și apoi o repartizare orizontală și verticală între cantoane, care permite ca acele cantoane mai uh, sărace să poată beneficia de pe urma acestea. Deci uh, e vorba de o reechilibrare care se face prin o reîmpărțire ulterioară. Nu știu, poate ați vrut să vorbiți despre revizuirea legislației în curs în privința fiscalității întreprinderilor. Să știți că aproape am reușit să o facem. Parlamentul tocmai ce a aprobat acest proiect. Fiind vorba despre o revizuire a legislației, s-ar putea să se ajungă și la un vot popular. Rămine rămâne de văzut dacă 50.000 de cetățeni elvețieni vor cere acest lucru. Dacă o cer, atunci în mai 2019 ar fi lansat un referendum, după care vom avea una dintre cele mai moderne legi în această privință. Mm, printre care figurează și toate garanțiile pe care le-a tot cerut Uniunea Europeană în decursul de, uh, discuțiilor uh, bilaterale, astfel încât marile întreprinderi internaționale să nu poată fi uh, bănuite că, mm, de practici de concurență de loială. În ceea ce privește avertizorii de alertă și că ei ar fi în pericol în Elveția, noi avem o lege care îi vizează pe aceștia, dar trebuie să știți că o una e cineva care, o persoană care a sustras uh, date uh, pentru a le pune apoi la dispoziția presei. Ei bine, eu cred că în toate țările din lume existe, există legislație care să condamne astfel de practici. Ultima întrebare, dezbaterea politică din Elveția. Suntem obișnuiți să existe o diversitate de opinii uh, exprimate de diversele partide. În aceste discuții important uh, este să uh, nu uh, elimini și amprenta anumitor viziuni politice în argumentație, să mergi la un uh, conținut cât mai echilibrat și când este vorba despre încheierea unui acord internațional, explicațiile trebuie să țină seama de această cerință pentru că, sigur, pot să existe viziuni foarte diferite la nivelul diferitelor eh, partide. Suntem obișnuiți cu această diversitate de păreri. Industria eh, armamentului nu are eh, nici o implicație aici în relațiile internaționale iar în ce privește piața muncii din Elveția, ea a devenit în ultimii ani uh, din ce în ce mai atractivă pentru cetățenii europeni. Uh, deci rata angajării uh, europenilor este din ce în ce mai mare. Mulțumesc, domnul Leffler, acum. Um, very briefly, um... Foarte pe scurt. Uniunea Europeană, spuneți că a făcut prea multe concesii? Nu cred. Nu. Uh, nu e cazul. V-ați referit la Curtea de Justiție. Problema importantă aici a fost să găsim o soluție de compromis care să respecte autonomia uh, judecătorilor elvețieni ca parteneri valabili și rolul Curții Europene de Justiție ca instanță ultimativă în ce privește reglementarea uh, bunei funcționări a pieței interne. Deci noi uh, știm că tot ce uh, este suspect de a fi încălcat Uh, legislația europeană ajunge până la urmă să fie uh, analizat de Curtea Europeană de Justiție. Noi nu avem un plan B și nu lucrăm uh, la un plan B atâta timp cât nu am finalizat un plan A. Deci, eu sper să putem respectăm ceea ce va prevedea planul A. Unele chestiuni sunt destul de dificile, dar un uh, element pozitiv al negocierilor din ultima vreme. Uh, nu am încălcat anumite linii roșii, care de altfel nici nu erau atât de roșii cum uh, au afirmat unii. Eu cred că dacă vom putea finaliza cât mai curând acest acord, să ne gândim după aceea că mai este nevoie și de ratificarea acordului de către statele membre și de către Confederația Helvetică. Deci, eu cred că ar trebui ca încă în legislatura actuală a Parlamentului European să finalizăm aceste negocieri și să încheiem acest acord. Eu sunt întotdeauna optimist. Iar în ce privește combaterea evaziunii fiscale, este o chestiune foarte importantă. Conlucrăm cu Elveția în acest sens. Credem că Elveția uh, va respecta și legislația europeană și considerăm că vom avea un regim de impozitare cooperativ uh, a existat și un uh, referendum, trebuie să ținem seamă de exprimarea voinței uh, poporului. Am uh, făcut unele ajustări și sperăm ca până uh, în vara viitoare să existe deplină convergență în ce privește prevederile din acest domeniu. Doamna Ana Gomes spunea că lucrurile ar putea să scape de sub control în Elveția. Nu, în Elveția foarte puține lucruri scapă de sub control. Deci, uh, în ce privește uh, uh, calendarul propus de Charles Tannock acum doi ani, Uh, păi, uh, situația Regatului Unit acum este foarte diferită față de acum doi ani. Uniunea, uh, Marea Britanie dorește să părăsească Uniunea Europeană, Marea Britanie dorește să blocheze libera circulație a cetățenilor. Elveția, din potrivă, își dorește să um, să se integreze mai bine cu piața internă din Europa și să stimuleze libera circulație. Deci negocierile din acest punct de vedere sunt foarte diferite. Da? Contribuția la fondul de coeziune al Elveției este doar jumătate din contribuția Norvegiei, dar să ne gândim și la uh, Uh, numărul populației Elveției. Iar în ce privește producția de armament și exportul de armament, nu va face parte din negocierile pentru acordul cadru. Pentru că acordul cadru, până la urmă, va uh, permite să existe un cadru în care să putem progresa în negocierea relațiilor în diversele subsectoare să existe claritate, predictibilitate, condiții egale pentru partenerul elvețian și pentru partenerul din Uniunea Europeană, care să stimuleze pe toți actorii care doresc să se implice în conlucrarea în toate sectoarele. Mulțumesc foarte mult! Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. A fost un schimb de vederi binevenit în Comisia AFET, toate cele bune în negocierile de mâine și vă puteți baza pe uh, membrii Comisiei AFET pentru susținerea negocierilor în ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția toate cele bune și mulțumim și colegilor care sunt membri ai delegației Uniunii Europeană cu Elveția. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Suntem într-o întârziere de 20 de minute. Oaspeții noștri din Israel așteaptă deja. Fabio Castaldo, te rog să ai o intervenție cât mai scurtă cu putință. O primă prezentare a uh, avizului. Dacă veți reuși să faceți acest lucru în 3 minute, veți fi eroul meu. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Știți că în legătură cu acest subiect este vorba de o continuare a discuțiilor privind uh, cadrul financiar actual. Este vorba despre programele Interreg de cooperare teritorială în Europa președintele uh, uh, roagă uh, să fie menținută liniștea în sală de către cei care părăsesc sala. Mulțumesc, spune președintele. Deci, cum spuneam, stimați colegi, este vorba de o discuție privind următorul CFM este vorba despre cooperarea teritorială în Europa, Interreg, iar uh, comisia noastră este implicată pentru că programele Interreg sunt interesate și în relațiile cu statele vecine, dar și pentru Federația Rusă, Norvegia, Liechtenstein și Monaco. Instrumentele IPA și NDICE sunt uh, importante. Propunerea comisiei a introdus câteva elemente noi, în primul rând redefinirea uh, domeniilor de cooperare, componenta 3 pentru regiunile ultraperiferice și la punctul 4 investiții în domeniul inovativ. Deci, uh, este vorba de asemenea de aspecte legate de granițele uh, teritoriale, cooperarea maritimă după aceea este vorba că o serie de amendamente um, au fost înaintate pentru ca Interreg să uh, revină la structura de până acum granițele maritime să fie tratate ca și granițele uh, terestre. Dar tocmai în Europa de Sud uh, granițele maritime sunt foarte importante. Deci să ne gândim la relațiile cu Ita- dintre Italia și Tunisia și să stimulăm relațiile noastre cu partenerii și vecinii, pentru că este important să avem relații bune de ambele părți ale Mediteranei, să valorificăm instrumente care să stimuleze încrederea între parteneri. Din acest punct de vedere, cooperarea în cadrul programului Interreg ar trebui să ducă la o simplificare a procedurilor uh, și există sigur și state care au anumite particularități. Din acest punct de vedere am înaintat o serie de amendamente. Pe de o parte, este vorba despre com, noile componente ale IPA și um, a altor formule care um, trebuie să fie folosite în completarea demersurilor de politică externă iar în ce privește statele terțe implicate în programele Interreg, trebuie să uh, se supună uh, acelorași reguli, deși uh, administrația din anumite state terțe uh, nu este la fel de dezvoltată uh, ca în statele membre. Interreg a jucat un rol cheie în ultimii ani uh, pentru cooperarea între parteneri. În următorul CFM, 10 miliarde Uh, uh, nu vor mai fi disponibile, s-a redus până la urmă fondul la 8 miliarde. Dar eu cred că raportorii noștri vor spori contribuția la acest program. Mulțumesc, Fabio Castaldo, v-am uh, conferit până la urmă 4 minute, da, dar m-ați blocat la început domnul Damov, domnul Pașcu, domnul Scholz, sunt eh, toți eh, raportori din umbră. Fiecăruia îi acord câte două minute. Da Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mai întâi vă transmit scuzele doamnei Șuițe, care nu poate să vină astăzi la ședință. În calitatea ei de raportoare din umbră, am vrea să-i mulțumesc domnului de la notă de amendamente și are câteva comentarii. Doamna Șuiță ar vrea să recunoască poziția raportorului. Proiectul de regulament interreg precizează deja ponderea IPA3 și DACI, pachetele financiare care vor fi prevăzute pentru programele Interreg și este de acord cu îndepărtarea cifrelor și adăugarea de uh, procente pentru a da o mai mare flexibilitate la cele două instrumente. Pe de altă parte, în scurtă justificare, raportarea din umbră propune să se reintroducă cooperarea maritimă transfrontalieră, proiecte în acest gen. Interact completează viitoare programe de cooperare maritimă transfrontalieră, dar a observat că domnul Castaldo are o abordare diferită de raportorul de la rege. Prin urmare, l-a rugat pe raportor să dă o explicație de ce a exclus formularea adjacent din text și a introdus maritim în loc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pașcu, de la SCD, două minute. Thank you. I'm uh, speaking on behalf of... Mulțumesc. Vorbesc în numele colegului Pițula, fiind croat, probabil că e în această situație cu domnul Șuița, cu transportul. Domnul Pițula salută ideea cooperării în această privință și arată că integrarea europeană beneficiază de pe urma acestei dimensiuni. Dar apoi spune că în prezent e afectat de euroscepticism, naționalism și dispariția solidarității. Dar ideea Comisiei Europene de a extinde noua perioadă de finanțare, finanțarea pentru ITC e ceva salutar. Dacă la început îngrijorările erau mai degrabă socioeconomice, în ultimul timp se leagă de securitate, siguranță, gestionarea frontierelor și migrație. Și în cele din urmă, domnul Pițula salută reguli mai clare, mai scurte, care se rezultă din noul sistem de gestionare. Și menționează și posibilitatea de consolidare a cooperării în zona Mediteranei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pașco. Acum domnul Scholz. Mulțumesc și eu. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Mulțumesc raportorului pentru abordare, dar doresc să mai introduc în discuție un element important din punctul nostru de vedere în ce privește continuarea programelor Interreg în uh, programele structurale cum pot fi luate anumite măsuri stimulative, cum pot fi continuate dacă au dat bune rezultate în trecut și în noul cadru multianual, ca să nu existe întrerupere în derularea programelor trebuie să ne gândim la structura generală a acestor măsuri stimulative în uh, contextul propunerii făcute de către comisie. Pentru că noi știm și ce se gândește în comisie în ce privește uh, reducerea fondurilor. Și nu e vorba doar de programele Interreg pentru uh, sudul Europei, ci și programele care se derulează la granița dintre Germania și Polonia sau la, între Germania și Cehia pentru că um, ar fi periculos ca dacă fondurile ar fi reduse. Deci, din acest punct de vedere, să reușim să uh, contribuim la dezvoltarea economică în regiunile de graniță. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Scholz. Alte solicitări de intervenție? Dacă nu, Fabio, mai vrei să spui ceva în concluzie? Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Se pare că, în general, e un consens și o apreciere pentru munca depusă de mine. Aș vrea rapid să revin la câteva dintre aspecte la care s-au referit colegii, mai ales colegii de la PP. Înțeleg că, în general, e sprijin pentru text dar colegii <clears throat> consideră că ar putea fi o problemă cu lipsa cuvântului adjacent în engleză. Dacă li se pare că e foarte important pe plan politic, putem găsi un uh, text de compromis. În legătură cu comentariul domnului Pașcu, uh, numele colegei Pițula, Înțeleg uh, spiritul propunerii și mai ales trimiterile făcute la problemele de migrație, chestiuni legate de Marea Mediterană și sunt convins că putem ajunge la un acord în acest sens. Am și eu aceleași preocupări și, în fine, pentru colegul Scholz care s-a referit la problema cărți. Nu noi vrem asta. Comisia promovează deja, Consiliul s-ar putea să facă o altă propunere ca Parlament trebuie să apărăm bugetul pentru programul respectiv și să găsim convergență. Mulțumesc! Bun, mulțumim, Fabio Castaldo. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru contribuție și observații. Termenul pentru amendamente e 15 octombrie la ora 11 și votul în AFET pe 21 noiembrie. Așadar, cu 15 minute întârziere vreau să trecem la punctul 6, schimbul de păreri cu președintele Comisiei Materiale Externe și Apărare din Xelset în asociere cu delegațiile de relații cu Israelul. Le urez bun venit, doamnelor și domnilor, dragi colegi, o onoare deosebită să-i urăm bun venit domnului Ali Dichter, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Knesset, un călduros bun venit în Parlamentul European. Vă rog să luați loc. și colegii care sunt în delegația AFET începând din 2017 în relația cu Israelul. Ne aducem aminte de ospitalitatea de care ne-am bucurat în Parlamentul Israelian. Avem și alți membri din Knesset cărora am vrea să le urăm bun venit, dacă vă puteți, doamna Atat Merco din Partidul Likud. Bun venit! Doamna Mihal Rozin, de la Partidul Mereț și domnul Omer Bale, de la Partidul laborist. Bun venit tuturor! Așadar, shalom! Ne bucurăm să avem prieteni și oaspeți din Israel în Comisia pentru Afaceri Externe. Knessetul Israelian și Parlamentul European au o relație îndelungată, un dialog foarte bună, o cooperare fructuoasă în lungul anilor în chestiuni de interes comun, mai ales în ce privește securitatea și stabilitatea în regiune și, desigur, procesul de pace. Schimbul de păreri cu președintele Egipte e motivul pentru care am încercat să-l invit. E o ocazie deosebită să discutăm perspectivele izraeliene în ce privește dezvoltarea în Orientul Mijlociu, perspectivele legate de Siria și rolul Rusiei și Iranului pe care doresc să le joace acolo, de asemenea stabilitatea și securitatea în Liban, rolul Hezbollah. Sunt multe probleme de care ne ocupăm în Comisia Afaceri Externe care sunt importante pentru țara dumneavoastră și acum o să-i dau domnului Dichter cuvântul și apoi așteptăm un schimb de păreri cât mai fructos. Aveți cuvântul. Stimate domn președinte McAllister, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Anul trecut, când comisia dumneavoastră și domnul Brooks ați venit în Israel, am discutat despre situația din Orientul apropiat. În mod normal vorbim despre țările înveșinate ca despre dușmanii noștri, dar s-ar părea că lucrurile funcționează altfel în Orientul apropiat, din Siria, Liman și uh, Iordania, Egipt și Iordania, cu două dintre ele am semnat acorduri și acum avem patru state dușmane. Cum s-a întâmplat acest lucru? Libanul, din cauza Hezbollahului, a devenit de asemenea un stat dușman al Israelului. Hezbollah, Hezbollahul este o organizație teroristă definită, din păcate, de către o organizație neteroristă, dar cred că chiar și aici, în Uniunea Europeană, încercați să faceți o distinție între aripa militară și cea politică a Hezbollahului. Vă rog să mă credeți. De 47 de ani am de-a face cu politica și să știți că eu n-am văzut nici măcar un caz de astfel de organizație în care să se facă distinția între apa, aripa militară și cea politică. Da, știu că vă gândiți, vă gândeați la IRA și Sinn Fein, la ETA și Batasuna. Lucrurile nu stau la fel în Orientul apropiat. Vorbim despre um, statutul uh, țărilor terorist din ultimii ani și mai ales din ultimii 10 ani, și care joacă un rol uriaș în ce se întâmplă în uh, instabilitatea din Orientul apropiat. Dincolo de aspectele nucleare, Iranul are cinci războaie de proximitate, să spun așa, mai toate adresate împotriva Israelului. Israel-Liban, jihadul din uh, fâșia Gaza, miliția șiită uh, din uh, Siria, clădită în ultimii ani, pentru a juca un rol uh, important de teroare din Siria la adresa Israelului și, în fine, Houthi din Yemen, care lansează rachete balistice iraniene săptămână de săptămână prin Arabia Saudită. De la 700 până la 1000 de kilometri. Când încercăm să descriem Orientul Mijlociu și cine se ascunde în spatele um, toate tuturor acestor lucruri, ei bine, Iranul este acela. Tirurile de rachete din Siria și prin Liban, înțelegem foarte bine ce se întâmplă atunci când uh, Siria a încercat să oprească oarecum ce se întâmplă, când Israelul a încercat să oprească oarecum ce se întâmplă în Siria, nu am reușit. Acum șapte-opt ani de zile, probabil mi-aș fi discus, uh, des, deschis discuțiile despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu altfel decât acum. Conflictul sirian a devenit cel, cel de-al patrulea cel mai important din regiunea noastră. Nu înseamnă că s-a soluționat nici de cum, dar când tot uh, vorbim despre soluția cu un stat, cu două state, de fapt uh, deschidem calea către statul uh, celor trei state. Hamasul uh, organizația teroristă Hamas, uh, atât de înfrățită cu frăția musulmană, uh, acționează în fâșia Gaza, iar Mahmoud Abbas uh, a vizitat ultima oară fâșia Gaza acum mai bine de 11 ani. Știu că sună ciudat. Cum poate președintele autorității palestiniane să nu fi vizitat fâșia Gaza de mai bine de 10 ani? Exact așa stau lucrurile de la lovitura militară din uh, Gaza iraniană, lucrurile așa stau. Și aș mai avea ceva de adăugat foarte important. Nu știu câți dintre dumneavoastră înțeleg foarte bine faptul că pentru a deveni angajat al autorității palestiniene ai două căi de a o face. Pe de o parte, poți face cerere și cine știe, poate ești acceptat, dar poate nu, dar mai este o cale o cale mult mai sigură. Și anume să pui la cale uh, atacuri teroriste, să fii deținut de către Israel sau să fii ucis de către armată. Așa e cel mai ușor să ajungi funcționar al autorității palestiniene. Chiar ieri, un terorist uh, din uh, Cisjordania a deschis focul asupra unor lucrători uh, dintr-o uzină și a ucis doi dintre aceștia. O tânără cu un copil și un bărbat. Și a fost rănită și o a treia persoană. Teroristul încă e în urmărire, sunt convins că va fi prins, însă cu siguranță această persoană știe că de ieri a devenit funcționar prin lege al autorității palestiniene, pentru că e o lege a acestei autorități care spune că dacă ai fost uh, la închisoare în Israel, ai câștigat un salariu lunar. Dacă ai primit o sentință mai mare de 30 de ani, primești cam de dolari prin lege, autoritatea palestiniană plătește an de an 400 de milioane de dolari către teroriști. Dacă aici la Bruxelles um, teroriștii ar fi fost uh, palestinieni și ar fi fost uh, deținuți de către uh, Israel ar primi acum un salariu lunar care s-ar ridica la 1,2 miliarde de dolari, de șecheli, adică 4 milioane de dolari aproape. Și acesta este un regim care vorbește despre pace, despre combaterea terorismului combustibilul cu care alimentează regimul acesta teroarea trebuie să sece odată. Cu câteva luni în urmă s-a votat o lege pentru a pune capăt sponsorizării legale a terorismului de către autoritatea palestiniană. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Chairman Dichter, for your introduction. Vă mulțumesc, domnule președinte Dichter, Avem acum cam 25 de minute la dispoziție pentru dezbateri, multe, foarte multe înscrieri la cuvânt. Vă rog să respectați timpul alocat. Doamna Gomes, domnul Khan, domnul Beldom, Bot Ordum, Fatiga, domnul Weigel, Buchner, Council, Austrevicius. Nu știu, mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Avem nouă înscriere așadar. Două minute de fiecare. Ana Gomes este prima care are cuvântul. Honored to receive Domnule președinte, spuneți că sunteți uh, onorat să primiți pe domnul Dichter. Nu, eu nu, eu sunt uh, dezgustată și vreau să spun acest lucru aici, pentru că știu că domnia s-a condus și uh, bet care până la urmă a dezvoltat politica de ucidere a inamicilor țintită. Începând cu anul 2001, a fost acuzat inclusiv de crime de război de către organizația americană pentru drept constituțional. De asemenea, a fost primul legiuitor care a inițiat o lege rasistă care îi Uh, consideră pe cetățenii israelieni de origine arabă ca fiind cetățeni de clasa a doua. Eu uh, nu uh, sunt uh, diplomat, dar uh, nu am nicio întrebare domnului Diște. Din spusele domniei sale înțeleg că nu este interesat de menținerea păcii, ci mai degrabă de uh, purtarea unui război cu cetățenii palestinieni. Eu cred că ar trebui să stimulăm soluția uh, bazată pe două state. Deci nu am întrebări, asta doream să declar. Thank you, Ana Gomes. Mulțumesc, Ana Gomes. Cred că uh, nu uh, suntem obligați să împărtășim viziunile politice ale uh, oaspeților noștri, dar eu întotdeauna îi salut pe oaspeții noștri spunând că sunt onorat de prezența lor în uh, mijlocul nostru. Bas este următorul vorbitor. Ja, dank u wel, meneer. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să Mă gândesc la uh, familiile victimelor și să uh, îmi uh, exprim compasiunea în urma atacului terorist de ieri, pentru că două familii tinere au fost distruse, ceea ce este înspăimântător. Avi Dichter, relațiile dintre Parlamentul European și Knesset sunt foarte importante. Eu salut prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Iată și prima mea întrebare. Ce contribuție uh, considerați că veți putea avea în calitate de președinte al Comisiei de Politică Externă pentru a extinde relațiile dintre Uniunea Europeană și Israel și dintre uh, comisia noastră și comisia de specialitate a Knesset pentru că ar fi foarte important să învățăm să uh, îl ascultăm pe celălalt înainte de a face judecăți de valoare preconcepute. După aceea, Parlamentul European a discutat și anumite aspecte ale finanțării inclusiv al finanțării uh, UNRWA. Și uh, în ce privește soluția celor două state, mă interesează punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc domnului Belder. Iar acum o intervenție din partea ALDE. Mulțumesc. Voi vorbi în slovenă. Bun, în cazul acesta să urmărim interpreții. Doresc să vă spun bun venit în comisia noastră și am îndeplinit o funcție asemănătoare cu a dumneavoastră în Parlamentul Sloven și doresc să vă asigur că uh, în expunerea dumneavoastră introductivă, referirea la securitatea statului Israel, este o chestiune pe care ne dorim și noi, pentru că ne dorim ca israelienii să poată trăi în condiții de siguranță, fără teamă de atacuri teroriste, să ducă o viață fericită mai ales tânăra generație trebuie să beneficieze de asemenea condiții. Pe de altă parte, am informații asemănătoare cu cele menționate de colega noastră, doamna Gomes, și sunt îngrijorat ca și doamna Gomes și mă întreb ce se va întâmpla dacă uh, vom acționa doar agresiv, cu furie. Vom putea rezolva problemele? Înțeleg că dumneavoastră uh, aveți uh, o carieră importantă, um, ați îndeplinit funcții foarte delicate, dar să nu uităm când discutăm astăzi că în domeniul politic și în diplomație există un uh, termen magic, dialogul care poate să rezolve problemele. Iar acest dialog uh, mi se pare că uh, în dinamica relațiilor dintre Israel și Palestina lipsește și nici dumneavoastră nu m-ați convins astăzi că doriți un dialog cu palestinienii. Mulțumesc uh, domnului Weigel din partea verzilor, domnul Buchner. Mulțumesc cunosc activitățile eh, dumneavoastră, inclusiv eh, poziția față de eh, Iran și în ce privește acordul cu Iranul de neîmbogățire a uraniului. Eu nu înțeleg poziția dumneavoastră, pentru că respectarea acordului ar conferi până la urmă Israelului mai multă securitate dacă în Iran nu ar pro- prolifera în armarea nucleară. Dacă Iranul va dispune de arme atomice, poate că și alte state din uh, Ori- Orientul apropiat uh, va recurge la arme uh, nucleare. Eu vreau să știu care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de acest acord. Mulțumesc domnului Buchner, domnul Kosov din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi uh, formula nicio întrebare. Eu sunt uh, invitat singurele întrebări la care ar putea să răspundă uh, până la urmă uh, o persoană care a comis crime de uh, război uh, m-ar interesa pe mine pentru că de fapt au fost torturați prizonieri palestinieni, au existat ucideri țintite, bombardarea unor familii, inclusiv copii, fete și băieți. Dumneavoastră ați vorbit despre uh, o nouă uh, legislație uh, pentru uh, statul Israel, uh, va duce la o atitudine uh, bazată pe rasism și segregație. Deci, uh, și uh, uh, oare Uniunea Europeană atunci nu va putea fi învinovățită de asemenea evoluții? Există în tratat articolul 12, dar Domnule președinte, dumneavoastră ați participat la conferința președinților. Noi din 2011 nu uh, suntem împiedicați să vizităm uh, fâșia Gaza. Puteți verifica acest lucru. Deci eu nu vreau să uh, vorbesc cu persoane care au comis crime de război. Mr. Van Orden. Domnul Van Orden. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că Aici un parlament cu 753 de membri și pot să le asigur pe domnul Ichten, că are foarte mulți prieteni în acest parlament și că e extrem de binevenit. Este un domn cu un trecut distinție, un domn uh, care luptă împotriva terorismului de foarte mulți ani și sunteți cu adevărat binevenit aici, stimate domn mă distanțez de observațiile pe care tocmai le-am auzit din partea colegilor de stânga, care sunt obsedați de o anumită agendă încât uh, nu mai pot vedea realitățile vieții într-o parte foarte dificilă a lumii. Domnule Richter, singurul domeniu care n-aș fi de acord cu dumneavoastră este <coughs> că dumneavoastră nu pare să faceți o distinție sau Vă place să faceți o distinție între Sinn Féin și IRA. Dar diferența e doar de ambalaj între cele două organizații teroriste. Dar o pretenție pentru a avea o discuție politică cu ceea ce de fapt nu e decât un grup terorist. <clears throat> iar acum și în Fein pare să fi dobândit un statut oarecum diferit. Ce întrebare aș dori să vă pun? Se referă la relația cu Rusia. Sunt conștient de faptul că acum în Israel aveți o populație foarte numeroasă de origine rusă și prim-ministrul dumneavoastră de mai multe ori s-a întâlnit cu domnul Putin și pare să fie o legătură interesantă în acest sens. Mă întreb dacă ne puteți spune ceva în plus despre această relație. Nu credeți că Rusia joacă dublu, joacă pe de-o parte apropierea de Iran, fiind unul dintre principalii sprijinitori ai Iranului? Cum uh, reușiți să combinați asta cu relația dintre Israel și Rusia? Mulțumesc, domnul Can, acum. Mulțumesc. Domnule Richter, mai întâi vreau să vă transmit uh, compasiunea și condolențe pentru cei care și-au pierdut viața ieri. Oricine își pierde viața în astfel de atacuri sunt lucruri care trebuie condamnate, dar sunt dezamăgit în același timp de prezentarea făcută aici. De ce n-ați vorbit despre demolarea Hanalakman și consecințele sale? încălcarea dreptului internațional și în special încălcarea celei de-a patra convenții de la Geneva. Știm ce se întâmplă, domnule Dictă. <clears throat> Îndepărtarea acum se vor construi legături între diverse așezări ilegale cu Ierusalimul de Est și zona controlată de Israel și în parte <clears throat> Cisjordania în două. N-ați menționat noua lege din Israel care provoacă îngrijorări ce se întâmplă cu aspirațiile arabilor izraelieni în special. În ansamblu, domnule, cum justificați o astfel de lege care discriminează minoritățile? Care sunt uh, consecințele pentru cetățenii izraelieni de origine arabă? Recunosc că aveți dreptul să vă apărați împotriva terorismului și deplâng uh, comentariile domnului Van Orden. Ca bun prieten trebuie să poți și critica, nu doar să te referi doar la aspectele pozitive. Despre asta e vorba când ești imparțial. Și îngrijorările exprimate de unii colegi. De ce Israelul continuă? De ce încalcă atât de multe legi internaționale? Ce vă dă dreptul să aveți prioritate sau superioritate față de legislații internaționale? Sunteți o democrație în în Orientul Mijlociu, unde nu prea sunt alte democrații. Dar cum e posibil ca <clears throat> acest uh, sistem democratic să comită aceste încălcări? Mulțumesc, domnule Can. Ultimii doi vorbitori, doamna Foriga și domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Dicter, bun venit la FED, bun venit în Parlamentul European. De fapt, sprijin ce a spus domnul Van Orden, îngrijorările în legătură cu Rusia, dar aș vrea să folosesc această ocazie să vă pun o întrebare despre situația internă din Iran. Ce forță au protestele populare care au loc de mult timp și, de asemenea, v-aș ruga să detaliați ceva despre situația din Siria care va fi până la urmă viitorul regimului Assad acum, după evoluțiile recente și cum evaluați dumneavoastră situația din provincia Idlib în special? Mulțumesc. Mulțumesc. Și în fine, domnul Austrevicius. Mulțumesc. Domnule Dichter, <clears throat> bun venit călduros în Parlamentul European. E foarte important să păstrăm legătura, să avem un dialog uh, cinstit și deschis în ciuda unor circunstanțe în care ne aflăm unor. Mai întâi, condolențe tuturor familiilor celor care și-au pierdut viața din cauza atacurilor teroriste pe care le-am văzut recent. Domnule președinte, am două întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, cum priviți actuala tendință de creștere a antisemitismului pe plan mondial? Ce condiții creează pentru izraelienii care trăiesc în diverse țări și cum comentați acest subiect. Și a doua întrebare în ce privește relațiile dumneavoastră cu Turcia. Au fost multe suișuri și coborâșuri în relațiile dumneavoastră. Recent am asistat la declarații foarte dure ale domnului Erdogan și dialogul între între domnul Erdogan, domnul Putin și conducerea Iranului Ah, reprezintă un motiv de îngrijorare pentru unii din Occident. Cum ați descrie relația dumneavoastră sau situația relațiilor cu Turcia deocamdată? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci, domnule președinte, aveți o paletă largă de întrebări și afirmații pe care le-am auzit. Vă dau cam 10 minute să încercați să acoperiți cât mai multe știu că e o misiune aproape imposibilă. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să vă dau unele răspunsuri uh, împreună cu colegii, cu ceilalți membri ai SNS-ului care sunt aici. Și aș vrea să mă refer la declarații care s-au făcut și care nu au fost întrebări. 47 ani din viață mi-am petrecut luptând împotriva terorismului. Am văzut tot felul de forme de terorism în Israel, în Cisjordania, în Fâșia Gaza, Liban, în întreaga lume. În legături foarte strânse, conexiuni cu toate țările, multe dintre țările reprezentate aici de dumneavoastră. Nu poți lupta singur împotriva terorismului. Nici Israelul, nici Belgia, nici Germania, nici Franța, nici Spania, nici SUA, nici în țările arabe. Pentru că terorismul nu cunoaște frontiere. Al-Qaeda nu cunoaște frontiere. ISIS, care încerca să lupte ca, drept califat islamic, n-a recunoscut nicio frontieră. Și sunt foarte mândru în legătură cu toți cei care luptă împotriva teroriștilor și îmi pare foarte rău de cazurile în care noi și eu personal ca lider al unor operațiuni împotriva teroriștilor, când am eșuat să blocăm teroriștii și ei au ucis oameni din Israel și din unele țări învecinate. Lupta, și sunt convins că aici, în acest loc, avem mulți oameni care au participat la războaie în operațiune antiteroristă. Nu există războaie fără greșeli. Niciodată în viața mea n-am vrut să fac rău vreunui nevinovat. Și eu am un fiu care a supraviețuit și știu ce înseamnă asta. Și nu e nimic de comparat cu ce au suferit uh, izraelienii acum doar 8 ani. Când noi ne-am înființat țara, mă refer, adică cei care erau atunci, eu m-am născut după aceea, am decis ca stat al Israelului să fie stat național pentru poporul israelian. Asta nu înseamnă că alți oameni nu pot trăi și ei în Israel, dar recunoașterea statului Israel ca stat-națiune e unică pentru poporul evreu. Iată ce spune legea de bază. Legea de bază nu spune niciun cuvânt împotriva drepturilor private ale oricărui cetățean din Israel. Evreu, neevreu, musulman, creștin uh, sau de altă confesiune. Și vă recomand să citiți cu atenție legislația de bază și probabil că o să vă surprindă. Când am vorbit despre asemănările pe care încearcă să le facă între organizații teroriste din Europa și între Mijlociu, aveți dreptate. Nu sunt asemănări chiar și IRA și ETA au folosit în acest sistem îngrozitor al terorii, au folosit un cod care a încercat să prevină uciderea oamenilor, dar n-a funcționat întotdeauna. Dar în 47 ani de luptă împotriva teroriștilor din Orientul Mijlociu, teroriști din țările arabe, din organizații teroriste palestine, n-am văzut nici măcar un singur caz, nici măcar unul singur în care cineva să trimită un cod să prevină uciderea unui singur om. Deci când vorbim despre Iran, și o să ales imediat pe un alt coleg, Omar Balev, să ia cuvântul, luptător și el, să detalieze despre Iran ca țară lider în construirea de arme de distrugere în masă și toată lumea știe că acordul nu amână acest lucru decât cu câțiva ani. Nu oprește cu atât mai puțin sistemul de rachete. Și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, o să-l rog pe colegul meu, Omar Bamea, să vă dea detalii în legătură cu așa Domnule președinte, experiența dumneavoastră? Desigur, o scurtă intervenție, vă rog. Press on the button, yeah? Nu uitați să apăsați pe buton. Vă mulțumesc. Întâi de toate, eu fac parte din uh, Partidul Laboriștilor, cel mai mare partid de opoziție din Israel. Am auzit foarte multe critici la adresa guvernului israelian actual, dar mai multe chestii, în mai multe privințe suntem cu toții de acord. Și anume a vedea în Iran un stat care încearcă să destabilizeze Orientul Mijlociu. Nu vreau să spun mai multe în această privință, dar un singur motiv pentru care Iranul vrea să-și stabilizeze capacitățile militare din Siria și anume e vorba în principal despre uh, misile cu rază lungă de acțiune, ei bine, vrea să o facă pentru a putea ataca Israelul. Nu e vorba de a ajuta Isra- uh, Siria sau să se restructureze sau altceva. Nu. Doresc să aibă degetul pe buton astfel încât atunci când uh, vor dori să arunce în aer întreaga zonă, să o poată face cu ușurință, având uh, baza în Siria. Și aș mai vrea să spun ceva, dacă îmi permiteți. O întrebare comună dumneavoastră a tuturor. Un lucru care, pe care îl găsesc foarte frustrant este acea cifră de 2 milioane de palestinieni din fâșia Gaza, care se regăsesc în condiții umanitare îngrozitoare. Recunosc că mă uimește faptul că, în ciuda faptului că Uniunea Europeană a fost de acord să investească sute de milioane de euro în uh, reconstrucția Gazei, nu puteți face acest lucru pentru că vreți ca această investiție să se facă prin intermediul lui Mahmoud Abbas, președintele um, autorității palestiniene. Ori autoritatea palestiniană nu vrea nici de cum să vă ia banii și să investească în uh, proprii oameni din fâșia Gaza. E foarte frustrant pentru mine și cred că ar trebui să vă frustreze și pe dumneavoastră acest lucru. Mă uimește că nimeni nu a ridicat această întrebare la fileu, și anume, de ce președintele autorității palestiniene nu dorește să accepte banii europeni pentru a investi în fâșia Gaza și pentru a îmbunătăți viața celor două milioane de palestinieni care locuiesc acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Dichter are cuvântul. Știu că nu avem timp mult la dispoziție. Aș vrea să răspund uh, unei întrebări foarte importante. În ce mod poate comitetul, comisia mea să asiste comisia dumneavoastră parlamentară sau Parlamentul European? Aș vrea să vorbesc despre multe, dar cu precădere despre sistemul contraterorist. Din păcate, noi în Israel am plătit uh, un preț de sânge pentru a învăța cum se luptă împotriva teroriștilor. Eu nu cred că Uniunea Europeană trebuie să, între- să tragă aceleași învățăminte cu o la fel de mult sânge. Din păcate, am câștigat mult prea multă experiență în ceea ce privește modul de operare al teroriștilor, cât și în ceea ce privește combaterea acestora profesioniștii europeni în domeniul uh, contraterorismului învață de la Israel cum se poate face pentru a salva vieți omenești. Câteodată, experiența nu poate fi cumpărată nici de cum. Experiența se dobândește prin lupta împotriva teroriștilor. Din păcate, am avut atât de mult de suferit, atât de multe atacuri, încât a trebuit să învățăm astfel cum să ne apărăm și ușor nu ne-a fost. Ne-a luat ani de zile pentru a pune la punct un uh, modus operandi și pe care vi-l punem la dispoziție gratuit. Vă mulțumesc! Chairman Dichter, thank you. Mulțumesc, domnule președinte Dichter, mulțumesc tuturor colegilor din Knesset pentru faptul că s-au deplasat pentru acest schimb de opinii. Vă urăm ședere plăcută la Bruxelles și uh, uh, um, discuții plăcute aici. Vă mulțumesc și vă așteptăm la Ierusalim. Your family came from which part of Europe? From uh, Ukraine. Ukraine. It used to be east side of Poland, yeah. and it uh, became the post-president of Molotov, the west side of uh, Ukraine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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Suntem în întârziere, 12 minute de întârziere, așa că vă rog foarte mult pe cei care ați fost invitați la discuțiile precedente să părăsiți sala. Ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi și dacă îmi permiteți, aș vrea să spun ceva la adresa tuturor colegilor prezenți în sală. Eu încerc să prezidez această comisie într-un mod cât mai echilibrat și echitabil cu putință. Dar vă recunosc că mă cam întristează ceea ce s-a întâmplat la punctul precedent. Toți colegii se pot exprima liber în comisia noastră, însă s-a folosit un limbaj uh, foarte dur în uh, discuțiile cu invitatul nostru din uh, Israel. Vom discuta acest lucru la următoarea întrunire a biroului. Eu nu știu când. De, de multe ori mi s-a întâmplat să am în stânga mea un invitat cu care să nu, ale cărui, cărui păreri să nu le împărtășesc. Ultima oară am avut uh, oaspete din Iran. Nu eram de acord cu el, dar totuși l-am respectat, nu așa, indiferent de pozițiile noastre politice. Să avem totuși o marjă de toleranță și de politețe. Așa că aș vrea să discutăm despre cum vom uh, trata pe viitor uh, invitații noștri din Israel, care trebuie să se bucure de același tratament ca oricine altcineva. Ana Gomes, cred că cel mai bine ar fi să discutăm cu altă ocazie. Domnule președinte, dumneavoastră ați spus că sunteți onorat de prezența domnului Dichter, eu am spus că nu sunt onorată de prezența lui. Da, nu vorbeam doar despre mm, declarațiile dumneavoastră, ci și despre ale altora. Am avut totuși onoarea de a avea mm, vizita mai multor mm, membri ai Knesetului. Nu putem să ne comportăm astfel. Și sper că sunteți cu toții de acord în această privință. Bun, acestea fiind zise, ajungem la punctul 7, raport referitor la raportul pe 2018 al Comisiei referitor la Albania. Domnul Fleckenstein are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate colege, stimați colegi. Pentru votul de mâine aș numi câteva elemente eh, care eh, au fost discutate între raportori și raportorii din umbră. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru lucrarea cu mine, pentru că în mai puțin de o oră am reușit să parcurgem un număr mare de amendamente de compromis. Nu fac acest lucru pentru a demonstra că am reușit să găsesc formulări foarte bune, dar eu cred că am căzut de acord asupra modului în care trebuie să operăm în raport cu statele din Balcanii Occidentali. Au trecut patru ani de când Albania a fost uh, uh, recunoscută oficial ca un candidat la aderare și în uh, document, noi subliniem această idee, sprijinim recomandarea Comisiei Europene să deschidem negocierile de aderare cu Albania. Pe, în același timp ținem seama de decizia Consiliului dinainte de vacanța de vară, uh, pentru că s-a dat un semnal ca aceste negocieri să uh, se bucure de un start. Deci, în iunie anul viitor, uh, probabil că această decizie va fi luată și vor începe negocierile. Bineînțeles că în acest raport arătăm, pe de o parte, care sunt elementele care ne mulțumesc în ce privește progresul în domeniul reformelor, dar pe de altă parte, sigur că um, precizăm și care sunt așteptările noastre din partea prietenilor albanezi. Pentru că foarte important într-un proces de reformă este uh, nu să bucuri Uniunea Europeană și pe eh, președintele său, ci să îmbunătățești condițiile de viață ale propriilor cetățeni. Suntem eh, de acord cu reforma în domeniul justiției pentru că demonstrează deja unele rezultate pozitive. Eh, acest lucru, pe de altă parte, prevede și condițiile în care justiția urmează să acționeze pe viitor. Așteptăm mai mult în ce privește combaterea corupției și crimei organizate. Acest lucru este valabil și în ce privește eh, protejarea eh, drepturilor omului și inclusiv a dreptului de proprietate despre care se vorbește mereu, pentru că și aici trebuie implementate uh, promisiunile făcute. Deci, acestea fiind spuse, mulțumesc încă o dată raportelor din umbră pentru uh, abordarea constructivă și a drepturilor minorităților. Noi am căzut de acord să nu numim fiecare minoritate în parte, uh, pentru că până la urmă prevederile trebuie să fie valabile pentru toate minoritățile, indiferent de numărul celor care aparțin unui grup minoritar sau altui grup. Am vorbit și despre politica de mediu, am exprimat îngrijorarea noastră că în legătură cu anumite hidrocentrale uh, nu a existat transparență totală în ce privește uh, modul de funcționare. Dar pentru a încheia într-o idee pozitivă, vecinătatea este un element important în discuțiile noastre, inclusiv cu colegii din Albania. Politica de vecinătate înseamnă că uh, trebuie să susținem stabilitatea din regiune. Albanezii uh, fac asta Sigur că și alții participă la aceste demersuri. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui document. Sper ca mâine să avem o majoritate importantă pentru această relație cu Albania. Mulțumesc, Knut Fleckenstein, pentru această expunere și acum trecem la uh, dezbatere. Primul vorbitor, Edward Cucan, din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Se pare că a fost o cooperare foarte bună, dar am apreciat uh, și eu uh, atitudinea domnului Fleckenstein față de coraportori, față de raportorii din umbră și cred că am ajuns la un, să redactăm un raport foarte echilibrat și transmitem patru mesaje Albaniei. Primul, Albania a făcut uh, progrese în procesul de integrare și vom susține deschiderea de negocieri de aderare anul viitor. Avem și amendamente în acest sens. În al doilea rând, vom încuraja continuarea reformelor mai ales în domenii cruciale, cum ar fi justiția, statul de drept și administrația publică. În același timp, vom urmări cu atenție implementarea acestor reforme inclusiv în uh, subiectele problematice și vom aprecia rezultatele. După aceea, trebuie să fim realiști, pentru că Albania trebuie să combată probleme serioase uh, legate de corupție și crimă organizată. Trebuie să vedem rezultate concrete în combaterea corupției, crime organizate, combaterea traficului de droguri sau cultivării cannabisului pentru că, din păcate, uh, au existat probleme um, în uh, Albania din acest punct de vedere. Vom urmări și procesul de integrare, um, reforma electorală și adoptarea uh, recomandărilor OCDE sunt importante. Sperăm să se colaboreze transpartinic în ce privește integrarea noi sperăm ca toate partidele politice să conlucreze în uh, cadrul uh, unor instituții democratice. Mulțumesc încă o dată raportorului și vom transmite un mesaj de încurajare a partenerilor din Albania și un mesaj din, în acest sens și Comisiei Europene. Din partea ECR, Charles Tannock. Mulțumesc, domnule președinte. Da, uh, Eh, vorbesc în numele lui Eleni, care este raportoare din Ubră. Noi considerăm că Balcanii sunt o zonă deosebit de importantă și sensibilă pentru Uniunea Europeană și Albania eh, trebuie eh, integrată în Uniunea Europeană. Albania, pe de altă parte, este un stat care conține anumite provocări, pentru că există un deficit democratic, combaterea corupției um, um, trebuie să fie sporită, trebuie să existe un uh, respect de plin al drepturilor omului și drepturilor minorităților. Domnul Fleckenstein se referă la o serie întreagă de um, subiecte importante ale relațiilor cu Albania și um, noi um, trebuie să subliniem faptul că Uniunea Europeană nu dorește să impună Albaniei niște reguli, ci să stimuleze dezvoltarea democratică a acestei țări. Noi susținem în mare acest raport și sperăm ca și sugestiile făcute de noi în legătură cu dezvoltarea socioeconomică uh, să fie incluse în document, pentru că uh, sperăm ca până la urmă obiectivul ca Albania să devină membru al Uniunii Europene să poată fi realizat cu susținerea cetățenilor albanezi. Noi Uh, apreciem pașii făcuți de Albania pentru a se apropia de Uniunea Europeană, apreciem și dialogul cu statele vecine dintre Albania și Grecia, uh, pentru că trebuie respectate drepturile minorității uh, grecești din această țară. Și coraportoarea noastră mulțumește domnului Fleckenstein pentru atitudinea foarte cooperantă. Mulțumesc, Charles Stanek. Din partea ALDE nu dorește nimeni să intervine. Din partea verzilor, Igor Scholtes. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul înainte de toate. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea excelentă și raportul excelent. Da, Albania, într-adevăr, a făcut progrese semnificative, dar încă există spațiu pentru îmbunătățirea sistemului judiciar, a statului de drept, în domeniul administrației publice și inclusiv în ce privește achizițiile publice. De asemenea, combaterea corupției, traficului de droguri, combaterea crimei organizate trebuie să uh, fie mai uh, pronunțate. Să le acordăm acestor provocări o mai mare atenție uh, pentru viitor. Dar oricum, Eh, și noi dorim să încurajăm partidele politice să eh, se folosească de posibilitatea de a coopera transpartinic pentru eh, a sluji obiectivul comun de apropiere mai mare de Uniunea Europeană. De asemenea, suntem bucuroși de includerea amendamentelor noastre în ce privește uh, protecția societății civile în acest uh, document, uh, pentru că în rapoarte precedente noi am vorbit despre problemele legate de anumite hidrocentrale și utilizarea apei râurilor trebuie să ne gândim la protecția mediului înconjurător conform unor standarde europene. Deci, este justificată solicitarea noastră ca autoritățile albaneze să respecte aceste reguli fundamentale internaționale. În final, voi spune că Albania este o țară care oferă uh, mari oportunități uh, și politicienii albanezi uh, au uh, o misiune importantă, uh, cred că pot să conteze și pe sprijinul Parlamentului European în demersurile lor pentru ca Albania să facă progrese și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Nu există alte solicitări de a interveni? Ba da, domnul Epitideios, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În raport uh, există uh, o trimitere că guvernul albanez trebuie să respecte drepturile omului. Este o chestiune pozitivă că se face această mențiune, pentru că există o minoritate etnică numeroasă în Albania, minoritatea greacă care până acum nu a beneficiat de drepturi egale. Tocmai de aceea salut faptul că se face solicitarea către guvernul albanez să se respecte drepturile acestei minorități. Uh, nu sunt de acord cu afirmația că Albania a întreprins eforturi pentru a îmbunătăți relațiile de bună vecinătate. Nu, uh, și s-a spus frecvent uh, că Albania are pretenții teritoriale față de toate statele vecine, inclusiv față de Grecia și uh, um, acest lucru trebuie să se modifice, să se facă progrese în schimbarea acestei atitudini. Altfel, nu cred că va fi posibil să uh, începem negocieri de aderare cu Albania. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Anyone else would like to... Mai dorește altcineva să intervină? Nu e cazul. Atunci vom încheia dezbaterea noastră și vom avea votul mâine la orele 14.30. Mulțumesc! Și acum trecem la punctul 8, raportul cu privire la raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru. Și am cinstea să-i dau cuvântul lui Ceasternac. Mulțumesc, domnule președinte. Niște observații scurte, având în vedere a doua examinare am mai vorbit despre acest subiect. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru implicarea pozitivă. Ca de obicei, am ajuns la un compromis bun, la o serie de amendamente în legătură cu chestiunile cele mai disputate și o manifestare a progreselor puternice ale Muntenegrului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Sunt doar puține chestiuni încă în suspensie. Raportul sublinează libertatea mass media, combaterea corupției, care sunt principalele puncte de îngrijorare. Ar trebui să subliniem că în ce privește al doilea subiect, ca partea reacției la faptul că s-au făcut mari progrese din partea guvernului din Muntenegro în domeniu și următoarea etapă importantă și dificilă în același timp, dar sunt convins că Muntenegru va putea face acel pas, reflectă barierele care există acum ștacheta mai ridicată pentru procesul de aderare și ponderea disproporționată dată în procesul de negociere pentru statele în curs de aderare să îndeplinească capitolele 23 și 24. Din păcate, va fi ultimul meu raport ca raportor permanent al Parlamentului după un deceniu de când mă ocup de asta. Din păcate, din cauza Brexitului, deși nu mă îndoiesc că Muntenegru probabil că va fi prima țară să înlocuiască Regatul Unit ca stat membru al Uniunii Europene să fie al 28-lea stat membru după plecarea Marii Britanii, ceea ce mai îndulcește la regretului că propria mea țară are această decizie egoistă autodistructivă de a pleca. În fine, vreau să subliniez amendamentele 39 și 40 la alineatul 10, o schimbare faptică. Deși am compromisurile, sper că toți colegii o să poată să le sprijine și să-mi spună dinainte de votul de mâine dacă mai au ceva care să îngrijoreze. Mulțumesc, îmi închei aici observațiile și vă mulțumesc tuturor pentru participare la realizarea nu doar acestui raport, ci a tuturor uh, raportelor legate de Muntenegru și mi-ați facilitat sarcina. Mulțumesc, mulțumim Charles Steinăc, în numele tuturor colegilor, mulțumim pentru toate eforturile depuse. Ați fost extrem de implicat în afacerile legate de Muntenegru. Avem două solicitări de intervenție, sau chiar trei, domnul Ademov, Cucan și Radoș. Și domnul Scholtes, domnul Fleckenstein. Ok, then we begin with... Și începem cu domnul Ademov în numele domnului Covacev. Mulțumesc, domnule președinte. Vă transmit scuzele domnului Kovacev, care lipsește, fiind într-o misiune în Israel, în calitatea lui de <clears throat> vicepreședinte al grupului PP. Domnul Kovacev, vrea să-i mulțumesc domnului Tenac, raportorul, pentru munca lui constructivă la acest raport. În raportul din acesta și în amendamentele la acesta, a prevalat obiectivitatea. S-a subliniat faptul că majoritatea grupurilor politice din comisie au recunoscut chestiunile cele mai importante. Combaterea crimei organizate, în special a traficului de persoane, combaterea spălării banilor, libertatea de exprimare, libertatea mass media, situația televiziunii publice din Muntenegru și situația ziariștilor. La întâlnirile cu raportorii din umbră a fost o atmosferă extrem de constructivă și am reușit să finalizăm compromisurile, amendamentele de compromis. Cred că textul final e extrem de echilibrat și invit pe colegi să voteze favorabil. Cred că Muntenegru a făcut progrese semnificative și toate grupurile politice sunt invitate să recunoască acest lucru. Mai sunt totuși reforme necesare. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează de la SID, domnul Fleckenstein. Very short as Mr. Andrulakis. Pe scurt, domnul Andrulakis, raportorul nostru din umbră, nu poate fi prezent. Doream doar <clears throat> să spunem clar că suntem foarte recunoscători domnului Tenă pentru munca de mare succes. Suntem de acord cu el și mulțumim pentru buna cooperare cu raportorii din umbră și așteptăm cu interes să votăm favorabil mâine. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Domnul Radoș din partea ALDE. Este în sală? Da? Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Tanov nu doar pentru buna cooperare la acest raport, ci pentru munca din anii trecuți, patru ani cu noi și zece ani în total. Îi mulțumesc și pentru optimismul pe care îl exprimă întotdeauna în ce privește aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană. Procesul e relativ constant, dar foarte lent. Sunt dificultăți în sectoare cheie ale reformelor care au fost implementate extrem de lent. E vorba de independența puterii judecătorești, combaterea corupției, libertatea presei, unde Muntenegru se lovește de multe probleme. Dar singura perspectivă și pentru Muntenegru și alte țări din Balcanii Occidentali o reprezintă apartenența la Uniunea Europeană și cred că Parlamentul European transmite mesaje extrem de pozitive prin acest raport. Aceasta e calea de urmat. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Scholtes din partea verzilor. Mulțumesc. Îi mulțumim domnului raportor pentru compromisul foarte bun la care am ajuns și în special compromisul de la alineatul 28 în ce privește protecția mediului termocentralele, hidrocentralele, zonele protejate, aspecte legate de turism și formulări la alineatul 28 în legătură cu Olcin Salină. Încurajăm colegii din alte grupuri să consolideze limbajul legat de amendamentul 118 în ce privește probleme legate de banca publică, investiții, pentru un proiect nedurabil de hidrocentrale, amendamentele 9 și problemele speciale legate de Lex Cane. în legătură cu corupția și organizațiile societății civile, recomand colegilor să sprijine amendamentul 25 al domnului Covacev și 69 <clears throat> privind îndepărtarea lui Banevici Covacevici în ce privește Agenția de Combatere a Corupției. Știm că activitatea excelentă a doamnei Malovici, organizația ei îi face să sufere pe mulți din elita politică din Muntenegru, dar e necesară pentru o democrație viabilă. Nu trebuie eliminat aceste fonduri de la agenția respectivă și, în fine, suntem de acord și cu amendamentele de compromis 43 și 12. Mulțumesc! Mulțumim, Igor Scholtes. Din partea GUE, EDD, NF, nimeni. Ultimul cuvânt, domnul Cucan. Mulțumesc. Succint, subscriu pe deplin la ce a spus domnul Covacev de la PPE, care a portat din umbră. Apreciere și mulțumiri domnului Charles Stanek pentru munca extrem de competentă profesionistă. La acest raport, Muntenegru se apropie de aderare în ritm constant. Mai sunt multe de făcut în procesul de reformă, mai ales în domeniul statului de drept și al combaterii corupției. Lucruri deja menționate, dar o să repet și eu faptul că E nevoie de o condamnare fermă în ce privește indimnidarea, campaniile de defăimare și atacurile verbale și fizice împotriva ziariștilor. Reiterăm în acest raport apelul la autorități să ancheteze atacurile anterioare. Aș vrea de asemenea să știu că autonomia și independența radio-televiziunii publice sunt cruciale pentru independența mass media și în campania electorală vin vești bune și din Parlamentul din Muntenegru. S-a încheiat boicotul în fine, dar mai puțin important, laud Muntenegru pentru alinierea de plin CFDC, CSDP și la abordarea constructivă la cooperarea regională. Lucru cu atât mai de aplaudat cu cât Muntenegru e supus unei presiuni Uh, puternice din partea unei anumite țări terțe. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Cucan. În încheiere, domnul Tenoc, Trebuie să vă spun că e unul dintre cadourile de radio cele mai frumoase din partea colegilor, foarte mic și dulce, cu multe lucruri favorabile. Mulțumiri pentru munca mea, apreciez foarte mult, iau notă de comentariile făcute de domnul Cucan cu privire la intimidarea ziariștilor și libertatea mass media salutate în raport. Mă bucur că am ieșit mai departe acceptând ce au spus cei verzi despre aspecte de mediu în rapoarte anterioare. E un raport remarcabil cu sprijin transpartinic foarte larg din întregul Parlament, din întregul spectru politic și sper că în următorii doi ani Muntenegru se va apropia tot mai mult de aderarea la Uniunea Europeană. Încă o dată mulțumiri tuturor pentru cuvintele amabile. Mulțumim, domnule Tenac. Încheiem acest punct. Votul mâine după amiază la AFET și ajungem acum la punctul următor, 9. Examinarea amendamentelor la raportul pe 2018 privind fostă Republică Iugoslavă Macedonie și dau cuvântul domnul raportor, domnul Weigel, care va prezenta raportul înainte de votul de mâine. Ivo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în slovenă, ca și mai devreme. Vă invit să vă puneți căștile și să ascultați interpretarea. Întâi de toate, țin să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la redactarea acestui raport. Cred că acest raport este mai deschis, mai încurajator și mai bun decât rapoartele din anii precedenți. Țin să mulțumesc din inimă colegilor eleni pentru atingerea acestui rezultat. Ei bine, acordul dintre cele două rezultat, dintre cele două guverne, cel de la Scopie și de la Atena, a venit însoțit pentru noi toți de o mare doză de încredere. Și vine după și ehm, ne așteptam ca Macedonia să se poată alătura Uniunii Europene și uh, NATO în curând. În ultimii ani, pe tot parcursul acestui proces, atunci când Macedonia încerca să iasă din uh, criza politică, Parlamentul European a câștigat un rol încă și mai mare în democrația parlamentară din această țară. Am contribuit la acordul la Prigino și la dialogul Jean Monnet, un dialog aflat încă în desfășurare. Odată ce vom adopta acest raport, și odată ce Macedonia își uh, va rezolva noua criză politică um, adusă de noul referendum, pentru că unii cred că referendumul uh, a avut succes, alții că nu. Ei bine, odată ce acestea se vor fi întâmplat, um, vor fi foarte multe de făcut pentru următoarea perioadă. va trebui ca Macedonia să adopte acheul comunitar în toate domeniile. În încheiere, permiteți-mi să vă rog pe toți să sprijiniți amendamentul oral pe care l-am depus înainte de vot, având în vedere că acum așteptăm să fie anunțat anunțate următoarele etape de către guvernul Macedoniei fie prin asigurarea unei majorități în Parlament, fie prin adoptarea unui acord în privința modificării Constituției sau organizând noi alegeri. Oricum, ideea este să continuăm sprijinul acordat guvernului macedonean în apropierea din ce în ce mai strânsă de Uniunea Europeană și NATO, dacă această dorință este și cea a poporului macedonean. Mulțumesc! Avem... Uh, mi-e teamă că am mulțumit domnului Peterle, dar de fapt e vorba despre Ivo Weigel. Fără îndoială. Bun, avem în, înscrieri la cuvânt de la... Miss Sakurafa and Mr. Epidideos, did I miss some? What is... Am trecut cu vederea pe cineva, cum vă numiți? A, da, sigur, vă știu, vă știu. Mm, altcineva din Grecia, nu? Eduard Cucan are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Domnul Weigel cred că și-a asumat răspunderile de raportor foarte serios și, în consecință, raportul său este rodul unei activități foarte competente, completat de amendamentele din partea raportorilor din umbră. Eu cred că trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Eu am fost la Sofia săptămâna trecută, când uh, participanți din partea parlamentelor din toți Balcanii de uh, vest au discutat uh, subiectul pe buzele tuturor și anume situația din această țară care este dramatică acum. Sunt de, de acord cu ce spunea Ivo Weigel cu ceea ce, în ceea ce privește urmările referendumului. Eu aș zice doar că dacă se va dovedi necesar să se organizeze alegeri anticipate, tare mi-e teamă că mm, situația în care va fi aruncată țara nu este una pozitivă. Da, haideți să votăm rezoluția de mâine și cred că vom avea suficient de mult timp la dispoziție pentru ca plenara să actualizeze situația în funcție de ce se mai întâmplă în Macedonia. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Cucan. Domnul Fleckerstein are cuvântul. Mr. Chairman, uh, Mr. Weigel, Domnule președinte, domnule Weigel, dragi colegi, uh, vorbesc în numele lui Tonino Pizzula al cărui avion nu va ateriza decât la noapte, dar țin să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru bunul spirit de cooperare. Sprijin uh, hotărârea de a vota mâine. Au fost discuții în privința celei mai bune căi, însă sunt de acord, mai ales dat fiind amendamentul oral, că aceasta este cea mai bună cale. Eu unul regret faptul că rezultatul convingător că la referendum uh, situația nu este clară. Um, eu sper că se va ajunge la un acord și că nu se va ajunge și la victime colaterale, ci la o criză politică amplificată în această țară. Așa cum pe bună dreptate spunea și domnul Cucan. În ceea ce privește raportul, mâine va, vom vota. Ei bine, să vedem dacă chiar se poate vorbi despre progres în Macedonia în ultimii ani ei bine, clar, da, mai ales în sânul uh, țărilor care doresc să se alăture familiei europene. Sarcina guvernului actual uh, nu a fost nici pe departe una ușoară, după ani de zile în care progresul aproape că a lipsit, dacă e să zicem așa și să nu spunem că de fapt a fost regres. Iată că se înregistrează o normalizare a relațiilor cu țările învecinate, cu Bulgaria și, bineînțeles, cu Grecia. Cred că climatul politic din Macedonia va permite o comunicare mai deschisă cu cetățenii macedoneni și va sprijini cu această cultură a dialogului, pe care evident că noi ne-o dorim. Lipsa dialogului nu e doar din vina guvernului și și a opoziției, să sperăm că ambele părți vor face ce este nevoie pentru deschiderea reală a acestuia. Bun, ce rămâne de făcut? Întâi de toate să se lanseze reforme însemnate la nivel intern pentru îmbunătățirea climatului politic la nivel național, pentru a permite o mai bună comunicare și pentru a sprijini cultura dialogului. E foarte important să se spună că e nevoie de mai multe reforme, să se continue pe calea reformelor în uh, economie, în domeniul judiciar, în domeniul intern, în ceea ce privește lipsa, uh, libertatea presei și combaterea corupției. Guvernul actual a demonstrat că are curajul politic necesar pentru a întreprinde hotărâri politice importante. Trebuie să ne arătăm în continuare sprijinul vis-a-vis -vis de guvernul macedonean, chiar și după Uh, referendum și să sprijinim negocierile de aderare care să înceapă la anul. Încă o dată mulțumesc pentru spiritul de cooperare domnului raportor. E un raport bun, echilibrat, bun și pentru macedoneni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fleckenstein, pentru ECR, Charles Tannock. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur colegilor pentru a saluta acest raport atât de echilibrat al lui, al lui Ivo Weigel, care sper că va fi adoptat Mm, după negocierile pe amendamente. În ceea ce privește compromisul 5 în privința numelui, o chestiune atât de delicată, știm bine că este un element cheie. Fără rezolvarea acestei probleme care a divizat atât de mult cele două părți, mm, e clar că nu se poate întâmpla nimic. De la votul din 30 septembrie, încă nu s-a stabilit clar care este rezultatul uh, acestui exercițiu democratic, însă, din păcate, prezența la urne a fost foarte scăzută, sub 30%. Apoi se vorbește și de noi alegeri Raportorul ONU, domnul Nimitz, a spus că poate o să dureze mai mult de 25 de ani până să se ajungă la un nou acord dacă se duce pe apa sâmbetei această ocazie din ziua de astăzi. Lucru care ar uh, duce nu doar la suferința Macedoniei, ci a Balcanilor de vest în general și a Uniunii Europene. Salut uh, eforturile întreprinse de guvernele europene pentru a îmbunătăți situația statului de drept, a libertății presei și a luptei împotriva corupției, precum și îmbunătățirea relațiilor cu vecinătatea, mai ales cu Bulgaria și cu Grecia. Îi mulțumesc lui Ivo Weigel pentru abordarea sa pozitivă în calitate de raportor și pentru spiritul de deschidere cu care a lucrat alături de noi. Mulțumesc, Igor Scholtes. Sorry. Uh, for the GUI group, Ms pentru GUE, de fapt, domnul Corafa. Doamna Sacorafa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, țin să-i mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa și pentru bunul spirit de cooperare în care s-a lucrat pe acest document. Eu mă opun acestui acord din mai multe motive. Practic este vorba despre un acord care nu va putea fi pus în aplicare din punct de vedere politic pentru că este o creație artificială și nu uh, trece peste ani și ani de um, probleme între cele două țări. Apoi și procesul este problematic. Practic s-au întreprins pași de către Uniunea Europeană în care nu cred că um, fac cinste, lucru care a reieșit clar uh, cu referendumul din Grecia, apoi cu uh, Brexitul și acum și cu ce s-a întâmplat în uh, Firom. Dar e clar că se fac încă Uh, presiuni și în, aceeași, în același timp aproape că nu se ia în considerare poziția cetățenilor. Eu cred că trebuie să ținem seama de acest lucru, cu atât mai mult dat uh, fiind uh, amploarea pe care o ia euroscepticismul. Dialogul înseamnă deschidere, nu înseamnă amenințări și monolog. Instituțiile trebuie respectate. Și în Italia ce se întâmplă este îngrijorător. Trebuie să avem foarte mare grijă la cum ne comportăm noi, de fapt. Mulțumesc. Uh, un card albastru din, pentru domnul Fleckenstein, ați fi, ați fi de acord? Un minut, nu mai mult. Am trei întrebări. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. În primul și în primul rând cu cartonașul albastru, apoi și domnul Fleckenstein se opune Greciei. Data trecută la comisie pur și simplu ne-a jignit. Nu suntem de acord. Problemele noastre legate de teritoriul națiunii sunt foarte, foarte importante. Noi vrem să ne apărăm națiunea așa cum considerăm că trebuie făcut. Și nu domnul Fleckenstein are a ne da lecții în această privință. Era așa, un comentariu, o notă umoristică, dar am impresia că nu prea avem simțul umorului astăzi la comisie. Knut, ți uh, morțiș la observațiile tale? Bun. Bun, deci atunci Knut rămâne pe listă. Domnul Lepidedeos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Referendumul care a avut loc de curând la Scopie nu este acceptabil, date fiind uh, Constituția țării. Nu s-a întrunit o participare de 50% în rândul uh, alegătorilor. Deci, practic, nu are niciun fel de valoare. Este ca și cum nici nu s-ar fi ținut. Faptul că s-a ținut referendumul în cauză înseamnă că lupta Greciei cu Macedonia în privința numelui țării a, nu a luat, nu a încetat niciodată. Și uh, e clar că calea Macedoniei către Uniunea Europeană va depinde întru totul de voința sa și a liderilor săi politici. Mulțumesc, domnul Cologlu are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e foarte bine că încercăm să promovăm acest acord și să acordăm întreaga noastră asistență. Întâi și întâi această dispută de-a dreptul ridicol în privința numelui va fi dată uitării și apoi, foarte important, va um, duce la stabilitate în zona Balcanilor, care a dus la atât de multe probleme. Ieri, la Sofia, la Ruse, de fapt, un alt oraș din Bulgaria, a fost asasinată o ziaristă din Bulgaria, apoi au existat dispute între sârbi și kosovari în privința unui lac artificial și așa mai departe. Conflictele sunt numeroase. E nevoie de foarte mult curaj politic de ambele, din partea ambelor tabere pentru a promova acest acord. Pentru că în ambele țări a existat o, un curent demagogic și naționalist de opoziție la adresa acestui acord. S-a întrunit o coaliție mm, de fasciști și de forțe de dreapta, din păcate, și din păcate, Partidul Noua Democrație de dreapta, care din păcate face parte din PPE face parte din această coaliție despre care vă spun. V-am zis că ne așteptăm ca dreapta, ne-am fi așteptat ca dreapta să aibă o abordare mai responsabilă. Nu mai vorbim de neonaziști sau naționaliști extrema dreaptă. Vorbim de dreapta propriu-zisă. Atât domnul Tsipras cât și domnul Zaev merită o recunoaștere internațională a curajului lor politic de a merge mai departe pe calea acestui acord. Un acord care pune capăt unei uh, dispute care a durat ani și ani de ani. Fie din rațiuni istorice, fie din rațiuni legate de numele țării. Domnule Fleckenstein, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție plăcere. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină? Dacă nu, domnul Fleckenstein, aveți cuvântul acum. Doream să spun două lucruri. Dacă v-am jignit sau dacă am jignit uh, Grecia, regret foarte mult, nu a fost intenția mea. Uh, putem discuta despre o reformulare, dar până la urmă, indiferent de rezultatul referendumului, acum uh, se va ține seama uh, în Parlament de această decizie și urmează să se obțină o majoritate de două treimi. De aceea, această discuție legată de succesul sau insuccesul referendumului nu prea are sens. În al treilea rând, nu știu dacă a fost poziția dumneavoastră sau poziția verzilor. M-ar interesa să știu cum va vot, vor vota mâine verzii, pentru că vorbim despre acest raport și despre poziția noastră politică față de el. Puteți răspunde cum veți vota mâine, dumneavoastră verzii. Nu. Este cineva, un consilier la grupul verzilor, care poate să-i răspundă domnului Fleckenstein? Nu? Nu e nimeni. Observanții finale din partea lui Ivo Weigre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat. Aș vrea doar să Mă asociez uh, colegului meu care a apreciat uh, curajul și creativitatea celor doi premieri și miniștrilor de externe din Macedonia și Grecia, care au uh, dovedit că acolo unde există voință se pot depăși uh, prejudecățile istorice și uh, poți progresa spre stabilitate și înțelegere în Balcani. În al doilea rând, vreau să fac acum ceva ce n-am făcut înainte. Uh, sunt alături de toți cei care au apreciat rolul domnului Tenoc în Parlamentul European și în această comisie, pentru că a fost o mare satisfacție să te putem asculta, Charles. Întotdeauna ai avut poziții foarte constructive, bine documentate, uh, argumente solide. Mi-aș dori să rămâi în mijlocul nostru și sper că acest lucru să poată deveni posibil. Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea cu noi. Mulțumesc! Încheiem discuția. Mâine la orele 14.30 avem votul. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și am onoarea să-l rog pe domnul Pașcu să conducă uh, acum ședința. Nu, domnule Cucan, nu, Eduard. Dacă cineva este pregătit să conducă această întâlnire, îl invit să o facă. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Implementarea acordului de asociere Uniunea Europeană-Ucraina este cea de-a doua analiză a raportului privind implementarea acestui acord de asociere cu Ucraina și, fără întârziere, îi voi da cuvântul domnului Galer, raportorul nostru, pentru a ne prezenta proiectul de raport și să comenteze amendamentele primite. Michel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător că putem avea acest al doilea schimb de uh, idei înainte de uh, a vota pe 12 noiembrie acest uh, acord de implementare a acordului de asociere din Uniunea Europeană-Ucraina. În săptămânile trecute uh, am avut uh, numeroase contacte între Parlamentul European și uh, partenerii ucrainieni. S-a discutat și memorandumul pentru cel de-al uh, patrulea program macrofinanciar. Vreau să vă informez uh, despre o conferință anuală, ă, strategia Ialta ă, Uniunea Europeană, cel de-al doilea ă, comitet de asociere la Lvov, am avut și o delegație la Mariupol și linia de contact și a avut loc și o ședință, la, o primă ședință la care a participat și Ana Gomes a unei adunări parlamentare a Comitetului de Asociere Moldova-Ucraina. Dacă analizăm ultimele evoluții, sunt recunoscător că în Parlamentul European există o amplă majoritate față de programul nostru vis-a-vis -vis de Ucraina și uh, asta reiese și din amendamentele care au fost înaintate, de amendamentele de compromis care au fost redactate. Părerea mea este că uh, procesul de reformă este continuat, chiar dacă într-un ritm mai lent decât ne-am dorit noi. Ucrainenii reacționează, sunt receptivi uh, față de așteptările noastre și uh, aș dori să menționez uh, că săptămâna trecută a fost prelungit statutul special al unor uh, anumite ținuturi din Donbass. E vorba de Iohansk și Donetsk, teritorii ocupate. Aceasta a fost o evoluție pozitivă care merită să fie reținută ca atare. Constatăm că această continuare a reformelor, de pildă în uh, ce privește combaterea corupției, uh, sunt continuate, chiar dacă se face simțită deja campania electorală pentru că în martie eh, au loc alegeri prezidențiale. În ședințele eh, Comitetului Parlamentar de Asociere am discutat o paletă amplă de teme, inclusiv implementarea eh, acestui acord în ce privește situația și relațiile cu Rusia. Se pare că, din păcate, nu uh, putem menționa schimbări în sens pozitiv. Uh, cel puțin partea rusă nu uh, dă semne că uh, ar dori să respecte acordul de la Minsk în toate elementele sale situația umanitară, mai ales în ă, acele regiuni care se învecinează cu teritoriile ocupate, este dificilă noi uh, avem o serie întreagă de proiecte uh, acolo și Uniunea Europeană își pune punctele de greutate în acțiunile în estul acestei țări, în domeniul umanitar, în domeniul dezvoltării infrastructurii. Sunt subiecte importante pentru locuitorii din aceste regiuni iar concluziile la care s-a ajuns în cadrul OCDE în teritoriile ocupate merg în sensul că uh, nu uh, există acces de plin în aceste teritorii, astfel încât e greu să uh, evalueze situația din aceste teritorii. Parlamentarii ara, demonstrează voință și mă refer și la ședința care a avut loc la Tbilisi săptămâna trecută. Există voința parlamentarilor din aceste trei state mai apropiate de noi, Ucraina, Georgia și Moldova, să conlucreze în procesul de implementare a acordurilor convenite. Am menționat pe scurt că există și un program de asistență macrofinanciară care se derulează paralel cu uh, conferința menționată uh, și uh, comisarul Dombrovskis este implicat, dar pe de altă parte uh, aflu dintr-un studiu publicat de colegul Scholz că statul ucrainean uh, printr-o politică fiscală mai eficientă ar putea obține uh, venituri mai mari din partea cetățenilor uh, înstăriți din această țară și că această politică fiscală ar ajunge, ar putea să acopere aproape volumul asistenței financiare pe care uh, o acordăm noi. Au avut loc uh, fuziuni la nivelul comunelor, peste 700 de asemenea fuziuni, dar încă nu au loc alegeri comunale în teritoriile locuite de peste un milion de cetățeni. Eu uh, cred că uh, riscăm să se ajungă aici la o situație de blocaj. Comisia Electorală a fost uh, deja numită, aleasă și ar trebui să elibereze urgent calea pentru ca alegerile comunale să poată să se deruleze în următoarele săptămâni și luni. Uniunea Europeană sprijină proiectul de descentralizare cu 102 milioane de euro. Am avut consultări cu reprezentanții altor grupuri politice. Țara se află pe calea cea bună, dar există și uh, probleme care încă uh, trenează și care uh, ar putea să blocheze până la urmă o bună atmosferă în campania electorală. Eu cred că vom putea ajunge la amendamente de compromis care să se bucure de susținerea majorității și vreau să vă spun că am fost ușurat când am aflat um, că Oleg Zențov uh, și-a încetat greva foamei după 145 de zile. Oleg Zențov aflat într-o închisoare din Siberia și, uh, de fapt, el trebuie să trăiască pentru Ucraina și să nu moară din cauza domnului Putin. M-aș opri aici. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Galler. Vă mulțumim, domnule Galler, pentru această introducere detaliată. Acum reprezentanții grupurilor politice. Mai întâi, domnul Pașcu, din partea domnului Pițula. Mulțumesc. Să fac o prezentare a intervenției colegului. Mai întâi ar vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru cooperare cu raportorii din umbră și cu raportorul la raport. E convins că avem acum un text mai bun. În amendamente s-a concentrat pe nevoia de îmbunătățire a situației sociale din țară și pe sublinierea nevoii de reforme interne suplimentare, combaterea corupției la nivel național, regional și local ar trebui să rămână prioritate. În acest sens, funcționarea Biroului Anticorupție Național cu mijloace și resurse suficiente. Subliniază și nevoia de consolidare a capacității administrative a instituțiilor de stat, care reprezintă cheia implementării tratatului și menționează consultări publice, decizii în cunoștință de cauză, monitorizarea legislației drept condiție prealabilă pentru legislație necesară și, în fine, îi mulțumește personal domnului Galer pentru că a acceptat majoritatea propunerilor făcute și își exprimă dorința de a colabora pe mai departe până la finalizarea raportului. Mulțumesc! Mulțumim de la ECE, domnul Tenă. Felicită, domnule Galler, un coleg cu care urmăresc de mult timp, de peste un deceniu, evoluțiile din Ucraina. În 2002 am fost unul dintre primii care am scris în Wall Street Journal cu sugestia ca Ucraina să aibă o perspectivă euroatlantică. În acele zile mă luptam mult cu cei din PPE, chiar că îndrăzneam să sugerez așa ceva. Sunt și în trei stat și mă și bucur în legătură cu punctul în care s-a ajuns acum după 15-20 de ani întristat că Ucraina n-a primit nici măcar statutul de potențial candidat, iar Rusia a comis acel act de agresiune și a anexat o parte a teritoriului cu încălcarea dreptului internațional. Dar mă bucur în același timp că avem acum un acord de asociere și un acord de liber schimb cuprinzător și aprofundat, că economia Ucrainei se stabilizează, beneficiază de concesiunile sau de concesiile făcute de noi în Regatul Unit având uh, situația dificilă cu Brexit-ul, mulți spun că ar vrea să aibă un fel de statut ca Ucraina între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Am spus că i s-a dat Ucraina pentru că e o țară care vrea să se apropie și nu vrea să divorțeze de Uniunea Europeană cum a decis, din păcate, țara mea. Felicitări, Michael, sprijinim ferm raportul tău și așteptăm cu interes să vedem amendamentele și amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumim. Nu văd reprezentanți de la alte grupuri politice, așa că o să le dau cuvântul colegilor care doresc și mai întâi doamna Bocco. Uh, mulțumesc. Și eu vreau să-l felicit pe raportor. Uh, vă mulțumesc pentru toate eforturile sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a spus mai întâi. Ehm, progresele, reformele, adevărat, dar mai rămân lucruri de rezolvat. E un lucru care încă n-a fost menționat aici. Și eu mă realiez la amendamentele care se referă la protecția minorităților, ca și alți colegi unguri. Și acest aspect trebuie să fie subliniat în relația cu Ungaria, nu numai în relația cu Serbia și Kosovo. Alte țări pe care vorbim în legătură cu Ucraina e și acest lucru foarte important. De ce? Pentru că în febra campaniei electorale pot apărea mari tensiuni între comunități, între minorități, deci trebuie să facem eforturi pentru că aceste tensiuni să se atenueze și să îndreptăm Ucraina în direcția în care își respectă obligațiile internaționale. E vorba de legea cu privire la învățământ. Au vrut să amâne acea legislație. Săptămâna trecută, pe 4 octombrie, s-a adoptat o nouă lege privire la limbă în prima lectură, ceea ce face din limba ucraineană singura limbă oficială. Avem aici rădăcina unui posibil conflict social, nu știu care obiectivul urmări, doar un instrument de campanie electorală sau Ucraina chiar încearcă să creeze o situație în care țara cu atâtea naționalități și minorități să suprime diversitatea. Trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Un al doilea lucru care a fost precizat acum câteva momente sunt diverse organizații naționaliste de dreapta, site-uri internet care încalcă diverse drepturi. Există, de exemplu, petiții care incită la deportarea minorității ungare din Ucraina. Nu putem permite așa ceva. Există și un portal în care se face o listă a celor numiți, au etichetați sprijinitori ai dușmanilor. Nu se poate permite așa ceva. Trebuie ca statul ucrainian să lupte împotriva acestor aspecte negative și să se respecte diversele naționalități și noi trebuie să facem eforturi pentru ca reformele în sens european, valorile europene să fie respectate și toate să devină fapte, nu doar vorbe goale. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Bocco. Doamna Gomez. Thank you so much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Îl sprijin pe domnul Galer și munca lui uh, cuprinzătoare, analiza cuprinzătoare în ce se întâmplă în relația noastră cu Ucraina pentru ca țara respectivă să fie mai capabilă pentru a face față provocărilor pe plan intern și în special pe plan extern, mai ales agresiunea din partea Rusiei. Aș vrea doar să adaug și îl sprijin când subliniază sesiunea interparlamentară la care am participat săptămâna trecută la Tbilisi. Mi s-a părut că genul de cooperare din această conferință interparlamentară ar putea da o posibilitate extrem de utilă pentru cele trei țări, dar și pentru noi, cum să identificăm mai bine sprijinul acolo unde este necesar. Aș vrea să subliniez în acest sens un domeniu unde am impresia clară că am putea și ar trebui să facem mai multe, și anume e domeniul ajutorului celor care luptă împotriva corupției, mai ales din societatea civilă din Ucraina. Să vegem că acțiunile noastre, care sunt deja importante și știu asta, să ducă la mai multe rezultate, nu doar să-i aducă în fața tribunalelor pe cei dovediți ca fiind implicați în cazuri grave de corupție, între făcut în regimul Ianucovici, dar și în prezent, și să asigurăm că Ucraina recuperează bunurile care au fost uh, jefuite. E un domeniu în care societatea civilă din Ucraina face o treabă nemaipomenită, dar nu e sprijinită suficient de noi și prin noi, nu mă refer doar la Uniunea Europeană, ci și noi ca Parlament în special având în vedere că majoritatea rezultatelor acelei corupții sunt parcate sau depozitate în unele dintre statele noastre membre. Deci ar trebui să putem conlucra cu societatea civilă din Ucraina pentru ca ei să îi tragă la socoteală pe cei vinovați, dar să și recupereze acele produse și fonduri pentru statul Ucraina. Mulțumim. Acum domnul Sosnieș. Ja chciałem zaprotestować po raz kolejny przeciwko e, stręczeniu. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu Convenția de la Istanbul. Nu este o poziție comună a Uniunii Europene când am aderat la Uniunea Europeană, am fost asigurați că diversitatea noastră va fi respectată și că statele pot să accepte sau să respingă anumite convenții. Dar dumneavoastră preluați uh, până la urmă uh, uh, această convenție de la Istanbul uh, într-o uh, manieră șocantă. Nu trebuie să preluăm convenția de la Istanbul în fiecare document. Polonia nu a acceptat-o și era dreptul nostru să nu accepte. Thank you very much. I don't... Mulțumesc. Nu văd alte solicitări de intervenție. Așa că ne invit pe domnul Galer să închidă discuția. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. Într-adevăr, cred că pentru majoritatea cetățenilor din Ucraina, propria condiție socială e principala problemă în viața de zi cu zi. vom face trimitere adecvată la aceste chestiuni și pe lângă propria situație personală, combaterea corupției la toate nivelurile. E ceva în care noi, împreună cu cetățenii și forțele autentice ale reformei, vom continua să depunem eforturi. Probleme cum ar fi recuperarea bunurilor și fondurilor despre care s-a vorbit, importanță să recupereze banii care le aparțin cetățenilor și bugetului național să fie aduși înapoi în legătură cu problemele legate de minorități. După cum s-a discutat pe larg la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere, care în mod deliberat s-a ținut uh, la Lvov și Ivano Kalfisk, în acest scop o să discutăm săptămâna viitoare unele dintre amendamentele dumneavoastră, să vedem cum putem trata subiectul. Vom avea o altă întâlnire a raportorilor din umbră și o să văd care va fi atitudinea acolo și, desigur, vom include și schimbul de scrisori dintre doamna Ham și domnul Rosati, cu dumneavoastră, care vor fi avute în vedere și cred că în legătură cu subiectul în sine ar trebui să vegem ca Ucraina să-și respecte obligațiile internaționale. Acesta e cadrul în care ar trebui să fie adoptată această legislație. N-ar trebui să dramatizăm situația, nici să nu ținem cont de tot felul de părere extremiste de la nu știu ce ONG-uri sau pagini internet ca fiind o politică oficială promovată de Ucraina. În toate țările noastre avem tot felul de păreri extremiste în legătură cu diverse subiecte și <clears throat> nu aș trage la socoteală țara respectivă, n-aș uh, susține că ar fi politica oficială a țării. Tot ce e menționat în domeniu. Nu totul e relevant pentru noi. Extremismul de nicăieri nu duce la ceva bun. Iată de ce cred că ar trebui să ne concentrăm pe obligațiile care există și să evaluăm dacă legea respectivă merge sau nu și cât de departe în direcția îndeplinirii acelor obligații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Galer se închide dezbaterea în legătură cu acest punct de părere de zi. Vreau să vă informez că votul la FED va avea loc în 12 noiembrie. Cu asta se închide ședința, am epuizat și ordinea de zi, am epuizat și noi, ședința se suspendă.